Okay, liebe Kollegen, fangen wir an. Wir haben jetzt Dragi colegi, începem reuniunea comisiei noastre și am ajuns la punctul 20 de pe ordinea de zi. Este vorba de o primă dezbatere, un prim schimb de opinii cu privire la um, produsele cu um, uz cu două utilizări sau cu dublă utilizare. De mult uh, timp, Parlamentul ceruse această legislație și vă amintiți poate că chiar la prelucrarea legislației anterioare s-a discutat despre acest punct împreună cu Consiliul și cu Comisia am um, elaborat o declarație comună. Cred că vă amintiți de ea. Cred că era acum patru ani, dragi colegi, unii dintre dumneavoastră și amintesc cu siguranță, timp în care Comisia a avut timp să facă o nouă propunere și această nouă propunere se află acum pe masă. Raportorul nostru este domnul Klaus Buchner și aș vrea să-i dau cuvântul. Aveți cuvântul, domnule Buchner. Vă mulțumesc, domnule președinte stimate colege, stimați colegi, stimați reprezentanți ai Comisiei. Comerțul european se află în secolul 21 în fața unor schimbări foarte mari. Acest Parlament a participat la regulamentul cu privire la mineralele în domeniul mineralele în, domeniul, în domenii de criză și în zone de conflict, că totuși pentru noi um, valorile fundamentale și acțiunile corecte sunt importante în politica comercială. Politica comercială a devenit din ce în ce mai mult o parte clară a conștiinței cetățenilor. Uniunea Europeană este cel mai puternic uh, bloc comercial din lume și de aceea are puterea de a da impulsuri. Acum avem o nouă posibilitate să facem exact același lucru. Permiteți-mi, vă rog, să constat uh, în primul rând ceva de care poate vă amintiți și care poate nu este asociat imediat cu punctul pe care îl discutăm acum. Parlamentul nostru, în ultimii doi ani, a acționat de 15 ori prin hotărâri cu, în plenară pentru ca să atragă atenția guvernelor și regimurilor autoritare um, să respecte valorile noastre fundamentale și a condiționat politica comercială de aceste uh, valori. În general, grupurile și grupurile politice din Parlament care sunt pro-europene au pus accentul pe aceste valori. Este de aceea esențial și evident în același timp că este momentul să îmbunătățim regulamentele existente în acest domeniu. Acum putem să arătăm printr-o procedură proprie legislativă că pe lângă hotărârile nenumărate pe care le-am luat în plenară în această direcție, putem să și elaborăm o poziție comună, o poziție puternică și o poziție majoritară care ne va da uh, o putere în negocierile cu Consiliul care vor începe. Permiteți-mi să fac o referire la nivel abstract Um, la ceea ce trebuie să discutăm și să negociem de astăzi încolo. Produsele cu dublă utilizare. Aceasta sună um, la primă vedere plictisitor și pare ceva neimportant, ceva care e mult prea departe de noi, dar nu este așa. De fapt, e exact pe dos. Aș merge chiar până la a spune că, de fapt, tehnologiile cu produse sau produse cu dublă utilizare sunt de o importanță capitală pentru, în general, situația conflictuală din lume. Toate sistemele de armament, care până la urmă sunt cele care se aplică în războaie, au o componentă de dublă utilizare. Aș merge chiar și mai departe și aș spune că, de fapt, discutăm despre armele secolului 21 și mai ales despre exportul armelor sau de, de non-exportul sau interzicerea exporturilor uh, pentru, vafel, pentru armele digitale. Armele digitale sunt uh, instrumente uh, de supraveghere, de manipulare ale dușmanului, de exemplu. Și, din păcate, dușmanii în multe țări uh, care sunt conduse autoritar sunt societatea civilă, sunt chiar cetățenii, sunt militanții pentru drepturile omului sau pentru drepturile sociale. Trăim într-un uh, o epocă a smartphone-urilor, a big data și a Apple și Google. Într-o unde, într-o epocă în care cineva care scrie pe Twitter poate să devină președintele Americii. Ceea ce se întâmplă acum ne privește direct și uh, imediat. Există multe exemple de consecințe um, ale armelor made in EU multe mișcări democratice în Iranul lui Ahmadinejad, de exemplu, în Tunisia, în Egipt, în Bahrain sau în multe alte locuri s-a putut studia impactul acesta al Uniunii Europene și de aceea este momentul ca uh, legislatorul să ia în fine acțiunea în, în mâini și să începe în fine să facă ceva uh, concret pentru a îmbunătăți uh, securitatea statelor membre ale Uniunii Europene, dar și pentru a îmbunătăți uh, securitatea cetățenilor în general. Proiectul de legislație al Comisiei este o bază foarte importantă pentru noi în ceea ce privește exportul produselor cu dublă utilizare pentru ca să armonizăm acest export și pentru ca el să devină mult mai eficient. Această propunere conține deja elementele pe care noi le-am discutat uh, și le-am cerut în multele rezoluții pe care le-am luat în uh, Parlament și le-am uh, adoptat și se dorește de asemenea și folosirea um, principiilor de drepturile omului peste tot. Germania, Olanda, de exemplu, au mecanisme Uh, pentru, deja funcționale pentru exportul produselor cu dublă utilizare și mai ales când e vorba de tehnologia de supraveghere, au o, o legislație foarte dezvoltată. Este de aceea momentul să armonizăm aceste practici și să le definim foarte clar pentru toate statele membre. Pentru că ceea ce ne dorim cel mai puțin sunt 28 de reglementări diferite în statele membre și astfel o distorsionare și denaturare a concurenței. Germania, ca stat membru al Uniunii Europene, cu o cotă de piață foarte mare, de 50 până la 60% printre cele 28 de state membre la exportul tehnologiei de supraveghere, și deci Germania se află în această situație și a introdus deja anumite mecanisme pentru ca uh, să se protejeze și aceasta este deja un nou impuls. Pentru Europa Euro, uh, ar trebui să fie clar că toate condițiile uh, Uh, cadrul trebuie să fie armonizate și birocrația trebuie să fie și ea limitată. Progresul tehnologic este extrem de rapid în acest domeniu și este intenția mea ca regulamentul final să poată să fie un instrument concret împotriva celor puțini care mai abuzează de sistem și în același timp sper ca prin acest regulament să se încheie orice formă de export uh, cu uh, produse sau uh, tehnologie care este dubitabilă. Sigur că propunerea comisiei trebuie să fie prelucrată. Am discutat deja cu mulți experți din industrie, din societatea civilă și din partea Comisiei Europene. M-am întâlnit cu ei pentru ca să îmi pot face o primă privire de ansamblu. O legislație care nu este uh, nici uh, concretă și nu poate să fie nici aplicată, nu are ce să caute în legislația europeană și nu este decât nocivă pentru economia europeană. Iată de ce mie mi se pare sarcina noastră să facem formulări foarte clare, să dăm definiții clare pentru acest proiect de raport. O securitate a planificării este o premiză pentru regulamentul pe care îl discutăm acum. În acest context, salut noile um, propuneri de licențe pentru export pe care le-a făcut Comisia și care trebuie să se facă simțite și la nivelul uh, unor întreprinderi, uh, la nivelul pieței. Mi se pare extrem de important ca exportatorii europeni să aibă un temei juridic suficient de bun pentru ca să nu uh, abuzeze de aceste de legislație și să nu se poată abuza în același timp nici de produsele respective, pentru că aceasta duce la o încălcare a drepturilor omului, mai devreme sau mai târziu. Toți exportatorii trebuie să poată exporta însă liber, pentru că sunt puțini cei care abuzează de sistem, dar autoritățile naționale trebuie să identifice pe aceste, să identifice aceste oi negre și să îi uh, blocheze de la exportul cu astfel de produse. Mă bucur deja de pe acum de colaborarea cu raportorii din umbră și desigur că ascult cu mare interes contribuțiile și comentariile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Pe atunci se dau direct cuvântul raportorilor din umbră și primul este domnul Fielner. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem uh, uh cu toții știm uh, cum au fost folosite tehnologiile pentru a în, uh, încălca drepturile omului, mai ales în cazul primăverii arabe. Și îmi amintesc că atunci când eram raportor uh, pentru, ultimul, uh, pentru ultima revizie a legislației privind produsele cu utilizare duală, Comisia a promis că va uh, face o revizuire nouă pe care o tratăm acum. Așadar, propunerea comisiei este una binevenită. Mi se pare trist că suntem așa de puțini în sală, pentru că este vorba despre un subiect extrem de important. Pentru că, la urmă urmei, este vorba despre războaie, conflicte din lume, dar este o chestiune și de relevanță imensă pentru economia noastră. E vorba despre niște sume mari de o parte mare a industriei europene care exportă asemenea produse și tehnologii. Aceste tehnologii, în mod normal, nu sunt controversate, dar ar putea, în anumite circunstanțe, să fie folosite în mod greșit, într-un mod uh, Uh, care să ceară sancțiuni într-un fel sau altul. Deci cred că trebuie să fim foarte prudenți, să avem o abordare țintită și să nu ne, um, să nu uh, ne stricăm competitivitatea, practic, să nu um, știrbim competitivitatea. Am și eu câteva propuneri. Um, întâi de toate, când am citit propunerea, mi-am dat seama că reprezentanții comisiei au o abordare destul de amplă și s-ar putea să nu fie una foarte țintită. E vorba despre niște prevederi foarte generale, se preferă această abordare generală uh, față de una mai chirurgicală, să zicem, pe care o prefer eu. Am mai pun încă o întrebare. de natură fundamentală, ultima reformă pentru astfel de produse pe care am făcut-o este chiar recentă, din 2009. Îmi amintesc că am avut foarte multe dezbatere atunci când am făcut uh, reforma. Deci eu aș zice că în linii mari este un uh, act legislativ foarte bun. Dorim să adăugăm uh, câteva chestiuni referitoare la TIC, referitoare la drepturile omului, dar mie mi se pare că această tentativă de reformă este mai uh, amplă. Chiar a venit momentul să facem așa ceva sau poate ar fi mai bine să facem câteva schimbări minore? Trebuie de asemenea să ne gândim cum abordăm controle la export în privința acestor produse cu dublă utilizare. Cred că e important să ținem cont de faptul că abordarea multilaterală este bună în general pentru ca aceste controle la export să aibă un impact cu adevărat. Ele trebuie să fie multilaterale în consecință. Astfel, aceste regimuri care sunt propuse sunt foarte bune și cred că este foarte bine să ne demonstrăm sprijinul pentru ele și să arătăm că ele fac parte din structura noastră și nu dorim să le subminăm. Așadar, cred că ar trebui să nu impunem foarte multe restricții în afara acestor regimuri, pentru că asta ar Um, ar știrbi abordarea multilaterală. Cred că este foarte important să avem o abordare bazată pe liste, pentru că astfel vom avea o aplicare uniformă și previzibilitate juridică. Apoi, dimensiunea legată de drepturile omului. Presupun că pe asta o vom uh, adopta în această comisie. Când și dacă vom face asta, eu aș avea o abordare mai exhaustivă și cred că este nevoie să um, avem, să uh, avem uh, indicații foarte clare din partea autorităților. Aș dori să întreb Comisia. De ce au ales acest instrument cu dublă utilizare pentru um, aspectele legate de drepturile omului. Pentru că atunci când am vorbit despre tortură, de exemplu, atunci s-a introdus alt instrument juridic. Pentru că atunci ar, uh, am fi putut să spunem că da, putem să fim, folosim legislația cu privire la uh, produsele cu dublă utilizare pentru a lupta și împotriva uh, torturii. Dar atunci am avut ceva mai specific. Așa că mă întreb de ce acționăm diferit acum. Pentru că, din punct de vedere istoric, ă, ne-am ocupat ă, în cazul acestor produse cu dublă utilizare, de exemplu, de armele de ă, distrugere în masă. Deci de, de ce avem un alt cadru juridic pentru aceste produse? Apoi, aș dori să spun că există câteva elemente în această propunere care uh, mie mi se par uh, puțin bizare, mai ales atunci când vine vorba despre atunci când vine vorba despre serviciile de intermediere. Este o cauză bună, suntem cu toții de acord, uh, Noi tot uh, criticăm americanii, dar uh, atunci când îi criticăm că forțează companiile europene să aplice legislația referitoare la produsele cu dublă utilizare, ar fi bine să avem un obiectiv bun în minte când facem asta, pentru că în mare parte este o chestiune de principiu. Ne așteaptă oricum uh, o perioadă în care vom depune mari eforturi și cred că ar trebui să acordăm acestui dosar atenția pe care o merită, pentru că merită mai multă atenție decât primește în general. Mulțumesc. Thanks a lot und jetzt gebe ich mir selbst das Wort, weil ich Mulțumesc. Și acum îmi dau mie cuvântul pentru că eu sunt raportorul din umbră pentru socialdemocrați. Dragi colegi, vreau să mai discutăm o dată de ce am cerut această legislație. Poate că trebuie să reamintim că având în vedere primăvara arabă, foarte multe tehnologii de supraveghere au fost abuzate și problema aceasta Problema aceasta nu s-a schimbat, pentru că există, de exemplu, anchete făcute de jurnaliști în șase state membre în ultimii doi ani, în care s-au verificat câte licențe de export pentru tehnologie de supraveghere s-a acordat, pentru software de supraveghere, câte au fost așadar acordate. În șase state membre au fost 317 licențe care s-au acordat în anumite, către anumite state, adică exportul mergea către anumite state în care eu aș zice așa foarte modest că sunt ceva probleme. A fost numai o anchetă în șase state membre și de fapt vă dați seama care e situația în celelalte. Dar e foarte greu să obții informații să obții date concrete. Și dacă avem o politică comercială serioasă, nu putem să avem această abordare. E corect să cerem o modificare a legislației și o extindere a acestei legislații. Prin legislația antitortură pe care a gestionat-o Marike Șache, avem un exemplu foarte bun de politică comercială bazată pe valori, care tocmai s au obligat față de valorile și principiile drepturilor omului și care a dat o declarație foarte clară cumva, um, e un statement până la urmă la nivel internațional despre standardele peste care noi nu vrem să trecem. Și mi se pare bine să avem și noi în fine o propunere din partea Comisiei. E adevărat că am așteptat patru ani, deja a fost destul de mult, patru ani mi se pare, unii se enervează câteodată și când trebuie să aștepte un an să vină Moș Crăciun, dar acum trebuie să așteptăm patru ani, a trebuit să așteptăm pentru legislația aceasta. Deci ar fi bine să facem tot posibilul pentru ca să o și aplicăm. La stadiul actual la care ne aflăm, eu vreau să mă refer la cinci puncte. În primul rând, s-a introdus un nou criteriu pentru evaluarea licențelor de export și anume drepturile omului. Eu cred că aceasta este abordarea pe care am așteptat-o. Trebuie însă clarificat exact care sunt indicatorii pentru evaluarea unei situații de stat de drept, de drepturile omului. E important și pentru întreprinderi, de exemplu, să poată să participe la aceste evaluări. Mai avem și alte tipuri de legislație în care am avut un ghid, de exemplu, sau un, un rezumat al informațiilor relevante pentru cei care trebuie să ia decizii, astfel încât să avem chiar un guideline pe care să putem să-l aplicăm atunci când uh, vrem să folosim criteriul uh, pentru export drepturile omului. Un al doilea criteriu care a fost introdus este cel cu privire la activitățile teroriste. Trebuie să spun aici că profunzimea argumentației lasă de dorit. Am senzația că datorită evenimentelor politice din ultimii doi ani, pe ultima sută de metri s-a mai introdus ceva în propunerea comisiei, se vede că este ceva introdus la ultima secundă, fără să fi fost bine raționată. Deci mă întreb dacă astfel, în forma actuală, putem să păstrăm criteriul uh, numărul 2. Uh, Un alt punct important este că noi dorim să se folosească o abordare care este flexibilă și nu care se bazează doar pe liste. Și de aceea susținem uh, clauza catch-all, așa cum am făcut-o și în alte tipuri de legislație. Încă nu am putut să ne punem de acord cu Consiliul, dar e clar că avem de un mecanism care să funcționeze general uh, și rapid și nu numai pe baza unor liste. E clar că trebuie să îmbunătățim situația, cred că nimeni nu are niciun dubiu, așa încât să putem să reacționăm și să putem astupa golurile, lacunurile pe care le avem în momentul de față. Al uh, treilea punct esențial este că trebuie să ne gândim și la porțile pentru evoluțiile viitoare care trebuie să rămână deschise. Am văzut la revizuirile unor directive sau regulamente că niciodată nu am reușit să ne închipuim cum va evolua tehnologia în mai mulți ani. Deci trebuie să lăsăm o poartă deschisă pentru tehnologia care evoluează și să nu stabilim o măsură ca după aceea aceasta să fie depășită peste câțiva ani. Deci trebuie să ne dăm singuri posibilitatea de a acționa cu acte delegate. Și mi se pare important să nu ne blocăm singuri. Un al un al patrulea punct este că un, e clar că întreprinderile sunt uh, și ele afectate diferit în funcție de posibilități, mai ales IMM-urile sunt cele care sunt depășite sau afectate de tot felul de cerințe legislative. Și aici eu cred că trebuie să ne uităm foarte atent, să vedem în ce măsură legislația pe care tocmai o elaborăm nu va cumva supra-solicita IMM-urile și nu le va plasa într-o poziție de dezavantaj față de marile concerne. Cu atât mai mult cu cât în domeniul TIC sunt mai multe IMM-uri și ele sunt extrem de importante în acest domeniu. Și un ultim punct din partea mea se leagă de fapt de ce am spus înainte. Nu putem, de exemplu, să elaborăm o legislație în Uniunea Europeană și apoi o interpretare, să avem o interpretare diferită în fiecare stat membru. Se pare că, mai ales în domeniul TIC, IMM-urile, din cauza interpretării diferite în țara lor și din cauza cerințelor birocratice diferite, decid să se delocalizeze, să plece în altă țară ceea ce nu poate să fie scopul unei legislații europene, să gonească întreprinderi dintr-o țară într-alta. Trebuie să avem o armonizare mult mai bună a implementării legislației pe care o elaborăm în statele membre. Nu vreau acum să provoc în niciun caz discuția despre o nouă agenție europeană, dar trebuie să ne punem totuși de acord și în mod foarte clar asupra interpretării și punerii în aplicare a legislației în toate statele membre, pentru ca să nu există nicio denaturare a concurenței și să nu se creeze locuri în Europa unde să fie avantajate întreprinderile. Eu zic că și Germania poate să se îmbunătățească din acest punct de vedere. Cam acestea au fost cele cinci puncte pe care vreau să le lansez în discuție. Cu siguranță vom mai avea ocazia să le dezbatem și m-ar interesa ce părere aveți. Dar acum trebuie să dau cuvântul ECR-ului și anume domnului Campbell. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc acum uh, în numele domnului Lunes, care este absent. Își cere scuze pentru asta. Dânsul este raportor din umbră de la noi. Modernizarea controlelor la export pentru produsele cu dublă utilizare dorește să abordeze ultimele provocări tehnologice și politice dorind să contribuie la respectarea drepturilor omului și la procesul de pace. Sistemul de controle trebuie să reconcilieze perspectiva economică, de securitate și cea etică. În această revizuire putem să spunem că grupul nostru salută abordarea Uh, pe care o are Comisia, pentru că dorim o reducere a uh, poverii administrative, o îmbunătățire a competitivității companiilor și o armonizare, o simplificare a armonizării procedurilor de licențiere pentru export, care poate să reducă costurile și să creeze un teren egal de pornire pentru companii. De asemenea, este nevoie de coordonare la nivel global pe baza acordurilor internaționale existente fără o monitorizare suficientă, un sistem unilateral european de monitorizare nu va contribui suficient la promovarea drepturilor, la protejarea drepturilor omului și promovarea siguranței. De aceea trebuie să creăm un mediu care protejează competitivitatea și um, uh, reduce impactul negativ asupra companiilor noastre. Uh, în uh, noua revizuire sunt modificate câteva definiții, de exemplu pentru um, sistemele de intermediere, unele definiții sunt cam vagi și ar putea să ducă la o creștere a incertitudinii juridice. Este nevoie de o clarificare a acestor definiții și am dorit să întrebăm de ce aceste clarificări nu pot să fie direct incluse în regulament. De asemenea, clauza catch-all este extinsă, ducând la mai multă uh, incertitudine legată de um, uh, due diligence. Uh, cerințele nu sunt clare pentru companiile care nu au uh, uh, resursele necesare de a se conforma. Domnul Lunes, uh, în rest, dorește să coopereze, abia așteaptă să coopereze cu raportorii în acest domeniu, în acest dosar. Maritie Șacre, din partea liberalilor. Mulțumesc, aș dori și eu să-mi exprim mulțumirile și subliniez că este urgent ca această legislație să fie actualizată. Am cerut această revizuire acum 5 ani și este din ce în ce mai urgent cu fiecare zi, pentru că tehnologiile despre care vorbim devin din ce în ce mai uh, reduse ca dimensiuni, mai rapide, mai ieftine și riscul să cadă în mâinile greșite. Există și implicații în ceea ce privește drepturile omului, care sunt uh, menționate în mod explicit și mă bucur. Însă există și riscuri strategice atunci când aceste produse sunt vândute uh, comercial unor organizații infracționale sau teroriste sau gândiți-vă că pot să fie folosite pentru spionaj industrial și alte activități pe care nu ar trebui să le înlesnim. Cred că revizuirea uh, acestui regulament subliniază felul în care Uniunea Europeană trebuie și poate să își bazeze relațiile comerciale pe valori. Așadar, cred că este foarte bine că au fost astupate câteva lacune în legislația existentă și că um, se evită um, uh, deprecierea acesteia. Din nou, mă bucur că au fost incluse criteriile referitoare la drepturile omului, dar cred că trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește uh, încălcările uh, la care ne referim și cred că mai avem de lucru, pentru că există și alte neclarități în propunerea pe care o avem în lucru. În al doilea rând, trebuie să analizăm definițiile tehnologiilor folosite. Au fost câteva probleme uh, în ceea ce privește definițiile uh, dar trebuie să ne asigurăm că cercetătorii care se ocupă cu uh, penetrarea pentru a testa siguranța sistemelor cu uh, intenții bune nu sunt afectați de acest regulament. Deci, cred că putem avea o definiție mai precisă aici. Este realizabil. În plus, aș dori să analizăm consecințele uh, acordării incorrecte de licențe sau când autoritățile de export pur și simplu ștampilează orice uh, solicitare le vine. Cunoaștem prea multe exemple de exporturi care au primit licență fără să se facă controlele necesare. Așadar, trebuie să ne asigurăm că toate, toți pașii pe care îi urăm, uh, urmăm sunt, uh, sunt țintiți. Acest lucru este important pentru mediul de afaceri. Nu dorim să le impunem prea multe sarcini birocratice companiilor sau uh, condiții vagi, pentru că uh, firmele trebuie să știe când au nevoie și când au nevoie de licență de export. Acestea fiind spuse, multe companii care uh, exportă acest tip de produse um, au deja experiență uh, cu, cu licențele și cu exportarea acestor produse. Cu toate acestea, este important să fim preciși și să creăm un uh, teren egal de, uh, de uh, pornire și să prevenim fenomenul de forum shopping pentru că nu se potrivește cu aspirațiile noastre legate de piața unică cu un set de reguli care să se aplice tuturor. Recunosc uh, uh, rolul cru- crucial al uh, jurnaliștilor de investigație și al uh, societății civile. Ei ne arată care sunt consecințele nefaste ale exportului uh, produselor cu dublă utilizare. Munca acestor organizații și jurnaliști a arătat că uh, au existat oameni care au fost uh, trimiși în închisoare, au fost uh, torturați și au fost uh, și drepturile lor au fost abuzate tocmai în urma folosirii acestor produse care au fost folosite în scopuri represive. Cred că este responsabilitatea noastră ca Uniunea Europeană să ne păstrăm o perspectivă globală. Uniunea Europeană și uh, Statele Unite, cu alte cuvinte, țările democratice sunt lideri pe această piață, dar trebuie să creăm normele acum, pentru că dacă nu, ce fel de situație creăm noi pentru noi? Pentru că vor fi țări care se vor dezvolta și mai rapid și vor uh, elabora tehnologii mai, mai rapide, mai bune uh, și este important să ne păstrăm rolul de lider, mai ales uh, pentru că uh, trebuie să avem și o abordare, noi suntem cei care avem și o abordare bazată pe valori. Acestea trebuie să fie obiectivele noastre, trebuie să rafinăm câteva puncte din acest regulament, dar cred că putem reuși și abia aștept cooperarea cu raportorii din umbră și cu ceilalți, celelalte părți interesate. GUE. Mulțumesc uh, din partea GUE. Anne-Marie Hübner. Lang verwacht und sehr willkommen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Um, așteptăm de multă vreme această propunere mulțumesc domnului Buchner uh, pentru munca sa. Este un, uh, un subiect foarte complicat pentru că aceste produse pot să fie folosite uh, în, uh, cu scopuri diferite. Este greu așadar uh, să determinăm care parte a acestor tehnologii poate să fie folosită în scopuri greșite. De exemplu, software-ul care poate să fie folosit de activiști, uh, Uh, transparența este vitală, deci trebuie să supraveghem ce se întâmplă cu produsele noastre și la ce sunt ele folosite. Trebuie să ne uh, îndeplinim responsabilitățile. Sunt de acord cu ce s-a spus referitor la drepturile omului. Uh, Drepturile omului sunt foarte importante și la fel și aspectul legat de siguranță. Vorbim despre comerț, însă să nu uităm de drepturile omului. Ele trebuie să fie prioritare. Mulțumesc! EFTD, În numele EFTD, doamna Titiana Beghin. Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect legat de produsele cu dublă utilizare este extrem de important uh, pentru că dacă tehnologia aceasta de vârf ajunge în mâna cui nu trebuie, ajunge să devină arme de distrugere în masă. De exemplu, radar, în schimb există și anumite lucruri pozitive din radarele pentru traficul aerian, pot însă fi și uh, subiecte, pot să fie și, și folosite pentru supravegherea unor persoane într-un regim în care persoanele respective au statut uh, negativ. Uh, E, știu că există, de exemplu, autor, întreprinderi care au primit uh, autorizații de la guvernul Renzi de a export, autorizații de export către țări nedemocratice, un, contracte care datează din 2015, tehnologia fiind folosită pentru, până la urmă, urmărirea jurnaliștilor și a opozi- persoanelor din opoziție uh, și care au dus la moartea lui Giulio Regeni și a cine știe câtor altora care, până la, urmă, la care până la urmă am colaborat și noi. Pe 31 martie 2016, la un an după darea în concesiune a acestor uh, aceste acestei uh, probleme, după ce s-a fost transmisă această tehnologie, am avut o dezbatere aici în Parlament care, după cum știți, a fost extrem uh, de bine recepționată. Eu însă în continuare regret faptul că sunt singura italiancă aici la dezbaterea aceasta. Propunerea Comisiei trebuie într-adevăr îmbunătățită, mai ales în extinderea punerii uh, în aplicare a regulamentului în domeniul de cibersupraveghere. În ultimii ani, 317 exporturi de tehnologie de supraveghere au fost autorizate în statele membre și cel puțin un treime dintre exporturi erau uh, destinate unor țări non-democratice. Bineînțeles că sistemul uh, actual trebuie să fie corectat. Olanda a blocat uh, exportul acestor tehnologii. În schimb, Italia, Marea Britanie și Danemarca le-au păstrat uh, aceste autorizații. Concentrarea pe drepturile omului este extrem de importantă, mai ales pentru că în momentul de față, pentru a obține autorizația de export, nu, se pre, nu este prevăzut un control uh, al obiectivului final al folosirii uh, respectivei tehnice. Autorizațiile, de exemplu, în Italia au fost date fără să se știe care este agenția din țara de import care va folosi tehnologia respectivă de supraveghere. Deci noi trebuie, în primul rând, să ne asigurăm că se respectă drepturile omului în lume, să, ne, să garantăm însă și că tehnologia europeană de vârf nu ajunge în numele cui nu trebuie. Însă, și mai important este că să ne asigurăm ca legislația nouă să nu adauge prea multă birocrație pentru IMM-urile noastre și pentru întreprinderile europene, pentru că acestea nu trebuie să fie frânate de dezvoltarea tehnologică. Întreprinderile de tehnologie europene și-au exprimat deja câteva rezerve față de noua legislație, deci trebuie să fim cât se poate de deschiși față de sugestiile pe care le fac, simplificarea, clarificarea definițiilor care sunt ambigue și o precizare mai bună a domeniului de aplicare este extrem de important să avem certitudine pentru ca întreprinderile noastre să nu aibă alte obstacole. Trebuie să reducem uh, sarcina birocratică, pentru că, de exemplu, pentru un mic exportator nu poate să nu este așa de ușor să obțină informații foarte multe despre produsele respective, cum ar fi, de exemplu, pentru o întreprindere mai mare. Trebuie, deci, să combinăm uh, politica cu uh, bunul simț aici și trebuie să încercăm să amintim că sistemul actual necesită o modernizare pentru ca să se folosească legislația diferit și pentru ca și IMM-urile să mai aibă o șansă să supraviețuiască și să nu trească să se supună unei atitudini fără scrupule. Așadar, trebuie să precizăm mai bine acordarea de autorizații general de export și trebuie să vedem și cum se folosește tehnologia în țara de import. Trebuie trebuie să existe un schimb de informații mai bun între diferitele uh, state. Mișcarea 5 Stele participă mm, intens la elaborarea acestei legislații și vom face tot posibilul ca ea să fie îmbunătățită. Îi mulțumesc colegului Buchner pentru uh, raportul pe care l-a întocmit. Noi cerem mai multă transparență, mai multă și claritate în acordarea autorizațiilor și respectarea drepturilor omului în lume, dar cerem să se respecte și activitatea întreprinderilor noastre care sunt legitime și nu încalcă legea. Mulțumesc! Mulțumesc și acum vreau să dau cuvântul comisiei pentru ca să mai uh, ne transmită ce are să ne spună pe subiect. A, ah, îmi cer scuze, nu v-am văzut, nu erați, domnule Tacula, nu erați pe listă, dar vă dau cuvântul, vă rog. Know that you are so fast. Mulțumesc, nu mi-am dat seama că sunteți atât de rapid. Eu sunt să nu mai încet un pic astăzi, reacționez mai greu. Nu știu dacă să vorbesc în finlandeză. Avem cabina de finlandeză sau engleză? Engleză. Deseori când vorbesc engleză, interpreții se descurcă mai bine de obicei. Așa că poate mă veți putea urmări mai ușor dacă vorbesc engleză. Câteva observații Într-adevăr, Comisia se confruntă cu mai multe provocări în redactarea acestei propuneri și salutăm această propunere <coughs> care reduce practic presiunea administrativă. Însă mă întreb dacă alte propuneri vor avea nevoie de la fel de multă muncă. există posibilitatea ca povara administrativă să fie totuși prea mare pentru toate aceste propuneri. Încă o dată e posibil ca legislația europeană să aibă impact negativ în ceea ce privește competitivitatea noastră față de țări terțe. În plus, cerința de consultare pentru interzicerea la export a produselor în afara listei. Aici trebuie să există permanent schimb de informații și decizia să ia la nivel național. Bunele practici pot fi împărtășite și trebuie să facem schimb de informații pentru orice decizie negativă cu caracter obligatoriu. Dar, din punctul meu de vedere, asta poate fi o problemă. Asta am avut de spus. Mulțumesc foarte mult și acum, în sfârșit, dau cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și îi mulțumesc domnului Buchner pentru raport și raportorilor din umbră, pentru contribuții la dezbatere. Bineînțeles că vom internaliza tot ceea ce ați spus pentru a ne întruma activitatea de acum încolo. Dacă veți, uh, am să răspund acum la caz, la observațiile dumneavoastră. Ați subliniat într-adevăr că această propunere e așteptată de ceva timp. Ne-am asumat critica sunt perfect de acord, aveți dreptate. Din punctul nostru de vedere, asta arată că a fost extrem de greu să ajungem la un text echilibrat și să putem veni cu o propunere care, din punctul nostru de vedere, reprezintă într-adevăr o îmbunătățire a sistemului de control actual. Nu e vorba de o modificare revoluționară, e pur și simplu o îmbunătățire a ceea ce avem în acest moment. Să sperăm că ceea ce am făcut e și coerent cu valorile care guvernează politica de comerț a Uniunii Europene, pentru că ne dorim să avem un sistem echilibrat și proporțional și, bineînțeles, că ne dorim să nu creăm o povară administrativă prea mare din cauza obligației de conformitate. E un domeniu care se schimbă cu repeziciune, așa cum au remarcat și antevorbitorii. Propunerea noastră adresează mai multe probleme. În primul rând, această legătură dintre siguranță, securitate și drepturile omului. Trebuie să revizuim criteriile pentru sistemul de control și să luăm în considerare parametrii pentru supravegherea tehnologică. Așadar, e vorba de specificații destul de tehnice. Cred că mai multe instituții recunosc această problemă și companiile din sistem. De asemenea, sistemul de control trebuie actualizat în special pentru a ține pasul cu dezvoltarea um, supravegherii cibernetice și pentru a preveni abuzurile în ceea ce privește acest tip de supraveghere. Sunt idei care se regăsesc și în planul de acțiune pentru drepturile omului și în comunicările comisarului Malmström. Uniunea Europeană trebuie să-și asume rolul de lider în acest domeniu, însă într-o manieră calibrată, încercând să identificăm probleme punctuale. Apoi, încercăm să punem bazele pentru un, o abordare mai inteligentă a securității. Să avem un sistem care să se adapteze din mers acestor modificări tehnologice extrem de rapide. De asemenea, propunem să optimizăm modul în care dăm autorizațiile și toată arhitectura de la baza sistemului, autorizațiile de export. Am luat act de faptul că raportorul dumneavoastră salută această inițiativă. În plus, în această propunere, ne dorim să avem mecanisme de control armonizate pentru un control sistematic la nivelul Uniunii Europene, în special pentru produsele care nu sunt incluse în lista standard de produse supuse controlului. Noul sistem trebuie să închidă practic aceste breșe ce pot fi exploatate și aceste breșe apar cu multă rapiditate într-un domeniu aflat în permanentă schimbare. Vrem să minimizăm controlul intracomunitar, asta se înțelege de la sine. Sperăm așadar că propunerea noastră face primii pași spre un sistem de control integrat, asigură conduții echitabile pentru toți cei implicați, astfel încât să avem un sistem armonizat de control în toate statele membre. Vrem de asemenea să sprijinim parteneriatul public-privat. Observații ca răspuns la ceea ce au menționat antevorbitorii acum. Suntem deschiși, bineînțeles, la redactarea unor linii îndrumătoare pentru măsuri, pentru dispoziții specifice, dacă considerați că este necesar pentru această propunere, vrem să lucrăm asupra acestor elemente într-un proces transparent și de cooperare, liniile îndrumătoare sunt instrumente extrem de simple și de utile pentru clarificarea ambiguităților de ordin tehnic, acolo unde este necesar. O ultimă observație, o observație specifică dacă această propunere ține pasul cu realitatea. Într-adevăr, propunerea prevede anumite măsuri de control în țări terțe, însă e vorba de acțiuni care sunt în continuare în jurisdicția europeană. Așadar, nu credem că depășim sfera de competență a Uniunii. Sper că aceste observații au fost utile și vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, mulțumesc și cred că vom ține legătura. Domnul noi aveți din nou cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste idei foarte bune și utile pe care mi le-ați transmis. Eu sper să putem să îi satisfacem pe toți cei care s-au exprimat de aici, pentru că e foarte important să fim cât se poate de uniți Trebuie să se stabilească o majoritate largă care să susțină această legislație. Deci mă bucur foarte mult să pot colabora în continuare cu dumneavoastră și sper să avem un, răspu- un, uh, un răspuns cât se poate de rapid uh, și de solidar. Da, mulțumesc, domnule Buchner, acesta trebuie să fie într-adevăr obiectivul nostru, să avem un uh, o poziție solidă în fața Consiliului, vă amintesc, și de legislația pe tortură pe care a gestionat-o Marit Ieșacă și poate știți că am avut 600 de persoane care au votat pentru la plen și pentru ca să negociem și am avut o poziție foarte puternică. Următorul uh, pas va fi o audiere pe 21 martie la următoarea reuniune de comisie INTA și după aceea raportorul va putea să își prezinte raportul în faza ulterioară și astfel se încheie punctul 20 de pe ordinea de zi și ajungem la punctul 21. Este vorba de fondul de garantare pentru acțiuni externe și raportoare este doamna Godelive Cristu Drovol și vreau să-i dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Fondul de garantare a fost inițiat încă din 2009 și din fondurile pentru el se oferă și uh, o rambursare. Vă rog frumos, uh, spune președintele, vă rog frumos să faceți liniște cine dorește să iasă. Vă rog să nu faceți gălăgie când ieșiți ca să putem continua. Așadar, se pot uh, face plățile dacă, de exemplu, se, dacă se întâmplă aceasta în cadrul unui, aferen, uh, unui împrumut garantat sau dacă este garantat împrumutul de către BEI, pentru care, de fapt, comunitatea a preluat uh, garanțiile. La um, acțiunile de împrumut este vorba mai ales de acelea care sunt uh, făcute sau întocmite în favoarea unei țări terțe sau pentru finanțarea unui proiect într-o țară terță. Așadar, Uniunea Europeană și relațiile externe. După cum spuneam, regulamentul există deja din 2009 și Comisia propune acum o revizuire. Propunerea este parte dintr-un plan de investiții al Comisiei cu care se consolidează agenda migrației, iar propunerea actuală conține, de fapt, patru modificări esențiale ale regulamentului deja existent și suntem uh, cei care trebuie să dăm uh, un aviz Comisiei pentru Bugete. Modificările sunt următoarele. 1. Veniturile din prima de risc care au fost uh, obținute prin de BEI vor uh, constitui o a patra sursă de finanțare a fondului. Cele trei surse de, garanție, de venituri erau până acum plata din bugetul uh, Uniunii, dobânzi din depuneri de capital la fondul de garantare și de asemenea și uh, venituri venite de la uh, creditori care, în măsura în care s-a făcut uz de garanție de către aceștia. Deci aceasta, o primă schimbare, deci venituri din prima de risc. În al doilea rând, cuantumul excedentar al fondului de garantare, care depășește cu 10% și în loc de 9% cât era, deci cu un procent în plus, din suma totală rămasă de rambursat a împrumuturilor vor fi returnate la buget. Aceasta are ca scop um, acordarea unor uh, capacități de finanțare mai mari și se garantează o mai bună protecție a bugetului, de exemplu, împotriva unui eventual risc suplimentar de nerambursare. Un al treilea punct important, gestionarea activelor fondului de garantare este transferată de la BEI la Comisia Europeană. Comisia are deja în sarcina sa gestionarea fondului de garantare pentru FACE și poate să se bazeze pe experiența pe care o are deja. Și prin transferul acesta propus uh, al gestiunii, um, se poate mai bine uh, gestiona și activitatea Comisiei uh, în ceea ce privește gestiunea activelor, ceea ce e un avantaj destul de evident și credibil în același timp. Și un al patrulea punct, Comisia va transmite Parlamentului, Consiliului și Curții de Conturi un raport anual detaliat despre situația și gestionarea fondului acesta de garantare. Și astfel, Comisia va trebui să dea liste clare, detaliate, a ceea ce a făcut fondul până acum, ceea ce s-a finanțat cu el, pentru că momentan Comisia are o listă de puncte pe care le-a propus, despre care să raporteze în fiecare an, pe care va trebui să o respecte. În ceea ce privește avizul pe care trebuie să-l dăm noi, dragi colegi, Noi suntem în mare parte de acord cu modificările propuse și suntem de acord și cu ceea ce a propus Comisia pentru Bugete în proiectul său, ca și comisie competentă pe fond. Trebuie să spun însă că colega din uh, bugete, de la bugete, a făcut și mai puține schimbări ca mine și eu am făcut doar foarte puține și biroul meu s-a um, întâlnit cu toți ceilalți raportori uh, din umbră și ne-am întâlnit deja și cu membrii comisiei și cred că și dumneavoastră ați fost de acord să facem așa. Deci, din câte văd eu, avem o șansă de acord foarte mare și e foarte bine să avem astfel de premize. Modificările pe care le-am propus eu Găsiți aceste modificări deja traduse, dacă nu mă înșel, în alte limbi. Eu nu pot decât să vă spun că, în mare, sunt de acord cu modificările. Administrația poate să le transmită mai departe comisiei și ar trebui să facem și reduceri de costuri cu aceste modificări, mai ales reduceri mă gândesc la bugetul Uniunii. e foarte important să avem surse de economii la ora actuală. Noi plecăm de la premiza că Comisia va avea informații mai bune și mai precise despre situația fondului de garantare. Acesta este primul meu amendament și al doilea amendament spune că Comisia asigură gestiunea financiară a fondului în conformitate cu acest regulament și uh, că trebuie să și investească și să gestioneze în resursele fondului. E o mică precizare. Iar la amendamentul 3 se precizează ceea ce trebuie să ne înainteze comisia, adică um, prezentarea situației financiare anuale și um, prezentarea situației funcționării fondului de garantare la sfârșitul anului, dar și informații precum tranzacții semnificative sau informații cu privire la capitalul restant, împrumuturi garantate sau activele fondului de garantare. Mai ales în situații dificile pe piață, așa cum cunoaștem deja de câțiva ani, și după cum ne putem da seama și în viața noastră privată că lucrurile nu sunt chiar roze din punctul acesta de vedere, dar cam atâta vroiam să vă prezint eu pe scurt din partea mea și sunt foarte bucuroasă dacă dumneavoastră îmi spuneți că sunteți de acord cu mine, dar desigur și pentru comentarii mă bucur și mă bucur și uh, de colaborarea foarte bună pe care am avut-o cu secretariatul, dar nu numai. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, Codlive pentru că ai stabilit o poziție foarte clară cumva. Joachim Schuster este raportorul din umbră pentru SCD. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, foarte de acord cu doamna Chistu Drovol și nu vreau să vorbesc deloc prea mult acum, pentru că suntem de acord cu dânsa. Într-adevăr, este o propunere foarte bună. Pentru noi, e foarte bine să se clarifice un pic relația cu Beiul. Nu întotdeauna a funcționat și cu rapoartele pe care le avem acum pe rol uh, trebuie să îmbunătățim relația. Într-adevăr, trebuie să ne uităm mai atent dacă obiectivele de conținut pe care le avem cu astfel de fonduri se îndeplinesc cu adevărat. Mă rog, în măsura posibilului, desigur, știm și noi că nu întotdeauna banii sunt problema, Câteodată sunt și alte probleme și salutăm de aceea punctul de clarificare mi se pare foarte bine. În rest, da, suntem de acord, nu are rost să mai repet încă o dată că sunt de acord pentru că nu o să îmbunătățească lumea contribuția mea. E, dar ar fi interesantă totuși, nu? Bine, mulțumesc. Domnul Campbell. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'd like to stress first of all that the Commission Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez că acest proiect de aviz face parte din tot pachetul referitor la planul de investiții, adică fondul pentru dezvoltare durabilă, plus fondul de garantare, plus fondul de garantare pentru Banca Europeană de Investiții. Salutăm tot acest plan de investiții. Pentru prima dată, Uniunea Europeană analizează și nevoile din țările aflate în curs de dezvoltare și se gândește la asistență și pentru strategie economică și dezvoltare acolo ceea ce bineînțeles că are nevoie și de susținere bugetară în baza nevoilor financiare, care sunt mai acute decât oricând. Dacă într-adevăr suntem serioși în ceea ce privește rezolvarea problemei migrației din rădăcină, Trebuie să ne implicăm mult mai mult în Africa, să mobilizăm sectorul privat de acolo și să-i convingem să contribuie la dezvoltarea economică, astfel încât țările astea să devină țări în care lumea să-și dorească să rămână. Colegul nostru, colegul meu este uh, raportor în Comisia DV și ne ocupăm împreună de această problemă. Așadar, revenind la proiectul de aviz, doamna raportor susține propunerea Comisiei și eu susțin cele patru amendamente prezentate de doamna raportor. Aș vrea ca Comisia Europeană mai ales să ne furnizeze informații detaliate despre funcționarea Uh, finanțării, astfel încât să ne exercităm dreptul de supraveghere în ceea ce privește transferul de gestiune, așa cum se analizează în acest proiect de aviz. Consider că ne îndreptăm în direcția bună. Sunt de acord și cu mențiunile făcute în legătură cu gestiunea activelor. Comisia gestionează undeva la 7 miliarde de euro și putem să economisim foarte mult. În 2015, de exemplu, aceste taxe au fost 861.000 de euro. Transferul gestiunii către comisie ar genera economii semnificative. Mulțumesc! Mulțumesc. De la celelalte grupuri nu am primit nicio listă cu raportorii din umbră. Maritie, te rog. Thank you. Uh, mulțumesc. Am să fiu și eu fete succintă. Cred că putem încă îmbunătăți lucruri în ceea ce privește guvernanța economică și e ceva foarte important. Așadar, salut pașii propuși de doamna raportor, însă în context mai larg trebuie să fie foarte clar care sunt, de fapt, care este de fapt scopul acestor instrumente financiare externe și felul în care interacționează diversele instrumente financiare. Cred că e foarte clar că sunt și riscuri implicate, pentru că toate aceste instrumente politice vor fi folosite pentru, și citez, a gestiona migrația. Și mai părea tare rău să văd, de fapt, o utilizare camuflată, mascată a acestor fonduri pentru a scădea supravegherea fluxurilor financiare uh, către țări africane cu scopul de a convinge populația locală să rămână acolo. E ceva ce nu trebuie să se întâmple. Trebuie să clarificăm așadar scopul pe care ni-l propunem, valorile pe care le garantăm și le protejăm ca organism european, iar sistemul de control trebuie să rămână în picioare. Așadar, să nu cădem în această capcană. Scholz. Mulțumesc, Helmut Scholz. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc, domnului raportor, pentru abordarea dânsei. Dar aș vrea să atrag atenția asupra unei probleme pe care, dincolo de toate aspectele pe care le-ați menționat despre fondul de garantare, au fost deja specificate. Vreau să mă refer deci la această problemă pe care o văd. Așa cum am constatat și la planul Juncker, văd că există un transfer uh, treptat în proiecte PPP de parteneriat public-privat, dar care nu, sunt, nu este bine gestionat, după părerea mea, pentru că, de fapt, toate eforturile pe care le fac statele membre uh, să-și redreseze economia nu, nu sunt, de fapt, uh, ajutate. Și ceea ce s-a văzut, de exemplu, prin planul Juncker, este că un stimulent adevărat pentru sume mai mari de investiții nu s-a un stimulent nu s-a creat cu adevărat și ar putea să fie exact la fel aici, fiind dat că este același mecanism. Deci logica mi se pare că nu merge, nu funcționează. De ce să treacă acum de gestiunea de la BEI la comisie de ce practic să treacă de la experții bancari la mm, comisie. Ce vreau să spun este că ar trebui să ni se explice abordarea comisiei. Care este plus valoarea de la schimbările pe care le avem aici, de la noua schemă? De ce este mai bine decât uh, până acum, unde Beiul era responsabil? Și care este, de fapt, îmbunătățirea concretă pe care o aduce fondul de garantare pentru țările care vor beneficia de fond. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Păi poate să răspundă direct comisia atunci la întrebarea pusă. Cine este de la comisie? Vă rog. Sorry, just to say that uh, unfortunately the din păcate, experții comisiei nu sunt aici acum pentru că se află în desfășurare o dezbatere pe aceeași temă în momentul acesta, așadar, nu au putut să fie aici, nu vă pot răspunde pe loc, dar vă vom răspunde în scris. Jetzt muss ich ein bisschen äh, erstmal Luft holen. Ah, cred că trebuie să respir un pic adânc atunci, pentru că și ieri am avut o situație similară. Comisia nu putea fi prezentă sau nu putea răspunde. Și nu prea doresc să mai accept așa ceva. De fapt, nu accept deloc. Sunt de obicei un om destul de tolerant. Dar aici mi s-a oprit toleranța. Noi, ca și deputați aleși, controlăm comisia și este obligația comisiei să fie aici cu atât mai mult cu cât este vorba de finanțări, de resurse, de banii contribuabilului. Deci, puteți să-i spuneți directorului general că sunt foarte supărat. Așa să-i spuneți Poate chiar o să scriem o scrisoare în acest sens, pentru că nu merge joaca așa. Gutelive. Gutelive, te rog. Eu nu fac decât să susțin ceea ce ați spus, domnule președinte, pentru că totuși constatăm că numărul de posturi la comisie nu a scăzut neapărat, dar și, și numărul de persoane de contact pentru Parlament e destul de mare. Deci nu pot să cred că cineva care se ocupă de acest dosar nu era disponibil care să vină să ne spună ceva. Sunt absolut de acord cu critica făcută. În al doilea rând, eu cred că trebuie să facem o distinție între faptul că avem aici un raport în care suntem mai mult sau mai puțin de acord cu propunerile și de aceea avem puține amendamente, și munca noastră ca deputați pe care o vom avea de făcut la acest dosar, chiar dacă suntem de acord aici. Pentru că și dacă gestiunea va trece la comisie, atunci posibilitatea pentru Parlament de a influența acțiunile este mult mai mare și va trebui să lucrăm la acest contact. Avem obligația să o facem. Dar în momentul de față sunt două lucruri separate și întrebările pe care le-a pus doamna Schake și domnul Scholz sunt absolut justificate. Trebuie să vorbim exact despre plus valoare, trebuie să vorbim exact de uh, ceea ce ne va preocupa până la urmă în momentul în care vom fi mai implicați. Eu mulțumesc tuturor oricum pentru comentarii. Ori tu o să spui care este termenul de depunere a amendamentelor, adică spun eu, atunci până în 2 martie, deci până pe 2 martie la ora 12 pot fi depuse amendamente la acest aviz. Da, așa este. Amendamentele au fost deci specificate până când pot fi depuse și la următoarea reuniune din 21-22 martie vom vota. Poate că ați notat cei de la comisie care au fost întrebările care s-au pus Există și posibilitatea de a răspunde în scris la întrebări, sigur, dar poate ne spuneți și de ce administrația făcută de către comisie, gestiunea la comisie e mai bună decât la BEI. Am putea să primim un răspuns și la aceasta, mai ales în contextul acesta și puteți să spuneți și că vor primi o scrisoare din partea noastră, mai ales domnul director general o să primească acea scrisoare. Mulțumesc. Încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Și avem acum 20 de minute de pauză pentru că urmează audierea despre instrumentele de protecționism comercial la, 17, la 16.30, da, 16.30, punct când spun 16.30. Este un subiect foarte sensibil din punct de vedere politic, dar un subiect foarte important pentru politica industrială a UE și sper ca mulți colegi să apară aici la 16.30 punct. Am uh, suspendat ședința până la 16.30. Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Așadar, dragi colegi, este ora 4 și jumătate. Haideți să începem. Avem o discuție fascinantă cu privire la instrumentele de apărare, de protejare a comerțului din Uniunea Europeană. S-au schimbat coordonatele globale, a fost ales domnul Trump ca președinte al Statelor Unite, deci este mai necesar ca oricând să avem un acord rapid în acest domeniu. Noi, ca Uniunea Europeană, ne-am luat un angajament important față Uh, de a avea o abordare multilaterală la OMC și dorim să ne asigurăm că instrumentele noastre de apărare a uh, comerțului sunt uh, protejate și în cadrul OMC. În seara aceasta, domnul Trump va face o declarație de politică economică și a anunțat deja câteva măsuri comerciale Um, probabil va fi vorba despre uh, taxe sau despre o taxă de frontieră. Se pare că acordul general cu privire la regulile OMC a devenit destul de vulnerabil. Există două domenii de legislație pe care le vom trata acum în două părți. Unul dintre domenii este modernizarea instrumentelor de protejare a comerțului și datează din 2013. Dorim să putem reacționa astfel mai rapid și să luăm măsuri care uh, să ajute la protejarea relațiilor noastre comerciale. Domnul Fierner a fost raportor în acest domeniu în 2014, însă, vreme de 2 ani și jumătate, Consiliul nu a putut să, uh, uh, să progreseze pe această temă. Doar în decembrie am reușit să avem un mandat uh, de negociere și am pierdut așadar 2 ani și jumătate pentru că nu s-au înțeles statele membre între ele. Primul trilog va avea loc în 21 martie cu privire la modernizare. Cel de-al doilea act legislativ pe care îl vom discuta se referă la o metodă alternativă de calculare pentru uh, oferirea unui statut de membru OMC Uh, sau nu unei anumite țări. Um, și mă refer aici la țări care uh, oferă produse la prețuri care nu reflectă prețurile pieței. Domnul Cicu este raportorul nostru pentru acest instrument. Iată deci două aspecte foarte importante pentru competitivitatea industriilor europene. Cred că este foarte important să marcăm acest moment. Mă bucur foarte mult să văd că această audiere prezintă interes. După cum am spus, avem două părți la această audiere. În primul rând vom analiza modernizarea instrumentelor existente de protecție a comerțului prețului și, în a doua parte, noua metodologie de calcul. Orarul este foarte strict, așa că vă rog frumos să fiți disciplinați. Deja am depășit uh, cu 5 minute timpul pe care mi-l propusesem. Prima parte a audierii va începe acum. Domnul Ackerman este aici alături de noi. Dânsul este director al Departamentului de Comerț Extern de la VDMA, adică Federația um, Producătorilor Auto din Germania. Domnul Ralf Kamphöner, care e directorul de politici la Eurocommerce, domnul Guido Nellison, care este consilier economic la Industrial, la Confederația Industrial, Confederație Sindicală, și domnul Wolfgang Müller de la DigiTrade. Dânsul este șef de unitate pentru um, relații comerciale și apărarea comerțului, protejarea comerțului. Aveți fiecare șase minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule Lange. Voi încerca să vorbesc în engleză Stimați raportori, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să vorbesc despre această temă importantă pentru Comisia INTA. După cum a spus domnul președinte, eu sunt Ulrich Ackermann. Ackermann sunt director uh, al Departamentului pentru Comerț Extern al VDMA. Avem uh, uh, vreo 200.000 de companii membre, majoritatea IMM-uri, majoritatea din Germania, dar și din alte țări. Industria noastră are peste 3 milioane de angajați în Uniunea Europeană și o cifră de afaceri de 625 de miliarde de euro. Avem uh, o cotă de export de 77%, 55% din uh, uh, produsele exportate sunt exportate în afara Uniunii. Tocmai de aceea, sectorul nostru depinde de uh, piețe deschise și, com- și concurență loială în afara Uniunii. Până acum, companiile noastre au fost implicate în cazuri antidumping și antisubvenții, de multe ori ca părți terse și doar în puține cazuri ca părți vătămate. Acest număr mic de cazuri este datorat produselor noastre foarte inovatoare și uh, concentrării pe marcă. Dar în Asia de Est, mai ales și în alte țări și în China, am asistat la o dezvoltare a tehnologiei, deci ne așteptăm la mai multe cazuri de dumping ilegal. De aceea, industria noastră nu dorește abolirea folosirii eficiente a instrumentelor de apărare a comer- de protecție a comerțului. Noi considerăm că aceste instrumente trebuie să aibă rostul de a proteja concurența fără a închide piața europeană în fața comerțului extern. Asta înseamnă că protecția comerțului nu trebuie să fie în favoarea unui anumit sector. În schimb, politica de, apărare, de protejare a comerțului trebuie să fie în interesul tuturor inter- eh, eh, sectoarelor industriale. Industria vătămată trebuie să fie protejată, însă industria care suferă uh, în urma taxelor antidumping nu trebuie să se confrunte cu uh, costuri prea mari. În propunerea legislativă actuală, noi vedem un risc față de această abordare echilibrată. În primul rând, nu ar trebui să existe derogări față de aplicarea um, less duty rule. Apoi, nu trebuie ca industria să fie forțată să uh, coopereze din oficiu și apoi măsurile de protejare a comerțului trebuie să fie mai transparente prin uh, niște orientări publice și uh, accesibile. Trebuie ca întreprinderile să aibă mai multe informații la dispoziție în ceea ce privește regula uh, referitoare la uh, taxa mai mică, nu trebuie să schimbăm practica actuală. Care sunt argumentele? În primul rând, această regulă asigură deja uh, curmarea importurilor uh, care, care au efect de dumping. Și Europa ar trebui să lupte cu protecționismul. În, în al doilea rând, taxele mai mari ar fi în dezavantajul industriei producătoare din Europa. Noi, ca industrie interconectată în toată lumea, am avea de suferit de pe urma acestui fapt. Apoi, Comisia Europeană a sprijinit această regulă în negocierile uh, multilaterale. Să vedem cazul Indoneziei în care Uniunea Europeană a cerut partenerilor să aplice această regulă în regimurile sale de protejare a comerțului. Tot pe aceeași temă, considerăm că această clauză referitoare la expediții nu ar trebui să fie introdusă ea nu ar atinge efectul dorit. În practică, ar crea pur și simplu avantaje pentru companii care aduc uh, produse importate ilegal în Europa. Nu ar avantaja deloc industria și mai ales nu IMM-urile. Am observat cu satisfacție că Parlamentul a respins în 2014 tocmai această propunere. Și ne bucur acest lucru. Noi considerăm că politica Uniunii Europene în acest domeniu trebuie să fie îmbunătățită în ceea ce uh, privește transparența și accesibilitatea. Trebuie um, ca instituțiile să ofere mai multe informații companiilor care nu au experiență um, în comerțul internațional și trebuie să apere și companiile vătămate și cele care ar putea să fie vătămate de regulile uh, mari, în, de uh, povara fiscală suplimentară. Sprijinul Parlamentului pentru un helpdesk uh, pentru IMM-uri este binevenit din punctul nostru de vedere și precum și extinderea bazei de date online. În concluzie, există potențial pentru îmbunătățirea regulamentelor antidumping și antisubvenții, însă multe dintre amendamente trebuie să fie uh, puse sub semnul întrebării. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ackerman. Domnul Kamphöner de la EU, Eurocommerce urmează. Thank you very much, uh, Mr. Lange. And good afternoon to everyone. Mulțumesc foarte mult, domnule Lange, și mult bună ziua tuturor. Ați uh, auzit probabil despre e-commerce, care este un lobby în um, domeniul uh, vânzărilor uh, retail. Vorbim aici de 6 milioane de companii care oferă 4 milioane, 4 foarte multe locuri de muncă pe piața europeană și uh, unul din șapte europeni știți că uh, lucrează în comerț în Europa. Deci domeniul nostru este extrem de interesat să participe la orice discuție despre protecționismul comercial. Am uh, transmis Parlamentului și Comisiei așteptările noastre față de politica comercială, care pot fi um, rezumate prin free, fluid, deci uh, să fie totul cât se poate de ușor, cât se poate de liber, uh, și uh, cât se poate de transparent. Deci trebuie să ne uităm uh, la ceea ce se întâmplă în momentul de față, dincolo de uh, tentațiile de protecționism pe care le impune, de exemplu, uh, Trump. Avem nevoie de reguli simple, avem nevoie de o fluiditate a comerțului și trebuie să avem o situație care să fie favorabilă IMM-urilor, mai ales dacă ești importator, este cu atât mai important să uh, ai un cadru previzibil. Pentru ca să nu mai uh, întindem prea mult vorba, suntem uh, pentru o respectare totală a regulilor, nu suntem uh, per se împotriva regulilor uh, de protecționism și instrumentelor de protecționism, înțelegem care sunt așteptările colegilor din industrie, dar în același timp la fel de legitimă este și pretenția importatorilor de a nu uh, fi prejudiciați ceea ce mă face să vorbesc despre uh, în precis despre discuția uh, noastră și despre instrumentele de protecționism comercial. Regula uh, lesser duty rule a fost introdusă de curând și Eurocomerț se, op, op, se opune or, oricărei formă de practici de neloiale care nu permite um, care diluează această regulă și care uh, regula a fost stabilită ca o bună practică a OMC-ului la Geneva. Noi vrem așadar ca această regulă să rămână în picioare. Foarte important este deci ca, de asemenea, regulile comerciale să fie cât se poate de clare. Nu trebuie să existe spațiu pentru ambiguitate și pentru uh, în lupta antidumping. dumping Trebuie să ne uităm mai atent la definițiile pe care le avem în textul pe care îl discutăm, cum ar fi, de exemplu, distorsiuni pe piața materiilor prime, distorsiuni uh, grave sau alte uh, concepte care momentan nu sunt destul de bine clarificate. Aș putea spune chiar mai multe despre interesul Uniunii aici, pentru că deja astăzi mi se pare că avem prea mult spațiu de interpretare. Am avut propuneri foarte bune de linii directoare pentru anii trecuți și cred că ar trebui să creăm cât se poate de multă claritate în legislația europeană. Aceasta trebuie să fie ambiția noastră principală și trebuie să fie garantată, din păcate, nefiind încă așa. Un alt punct foarte important este previzibilitatea. Dacă semnați un contract și sunteți o persoană fizică sau o companie, vreți să știți pe ce preț ați semnat contractul acela, cât trebuie să plătesc pentru um, taxele de, de import, de exemplu, și uh, de asemenea și garanțiile oferite în domeniul antidumping, trebuie să fie clare. Am două puncte pe care vreau să le specific aici. În primul rând, uh, perioada de investigare astăzi este de 9 luni până când sunt impuse taxe uh, provizorii. Această perioadă dacă este schimbată, va uh, crește lipsa de previzibilitate pentru importatori și vă dați seama că sectorul nostru nu este deloc în favoarea unei modificări în acest sens. Și un alt punct în care nu sunt de acord cu predecesorul meu, uh, pe clauza de de informare precontractuală. Măsurile anti-dumping uh, dacă nu sunt serioase, distrug încrederea. Trebuie să se poată calcula Cantitatea, prețul, calitatea trebuie să fie vizibile imediat. Unele dintre aceste valori trebuie să fie fixe. De multe ori, plata se face, de exemplu, cu multe luni înainte. Deci nicio măsură um, nu trebuie să fie impusă unor bunuri care au fost deja, de exemplu, um, trimise, importate Uh, către Uniunea Europeană. Și perioada de 3-4 săptămâni poate să acopere, de exemplu, um, o expediție dintr-o țară apropiată. Însă pentru alte tipuri uh, de, uh, de transferuri este nevoie de o perioadă mai lungă. Noi spunem, um, noi suntem gata să discutăm despre diverse um, garanții care pot fi introduse, pentru că importatorii nu vor să trișeze, vor să aibă tocmai garanții foarte clare și vor să fie de asemenea protejați împotriva unei utilizări uh, nelegitime ale uh, clauzelor, de exemplu, de um, expediere. Uh, deci aceasta trebuie făcută în interesul importatorului. Pentru ca să nu mai intru în prea multe detalii și pentru ca să-mi respect timpul, vă rog să păstrăm uh, regula uh, taxelor cât se poate de joase și haideți să facem tot posibilul pentru ca întreprinderile să poată să aibă previzibilitate și în același timp o siguranță, o garanție juridică și uh, timp de expediere previzibil. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Nelison de la Industrie. Mulțumesc aș putea să continui și să spun că nu trebuie păstrată această regulă, lesser duty rule. Um, so, um, from our point of view, first thing I want to say that... În primul rând, aș vrea să spun că noi uh, vedem practic instrumente diferite, nu făcând toate parte din această agendă protecționistă. E vorba de importuri și de exporturi. E de fapt de un instrument care trebuie să combată practici neloiale de comerț. E vorba de un instrument care vrea să reducă intervenția statului care duce la condiții neechitabile adică practic instrumente ce pot fi folosite împotriva celor care nu respectă regulile. Aceste instrumente poate că nu sunt specifice, poate că nu sunt de, suficient de rapide. E vorba de ceea ce noi am numit un fel de protecționism inteligent. Există divergențe de opinii de la un legislator la altul eurodeputații, de exemplu, au o anumită viziune, propunerea de compromis a Consiliului din noiembrie vede lucrurile în alt fel. Ce susținem noi? În primul rând, susținem eliminarea regulii lesser duty pentru cercetări ce au legătură cu subvențiile. Sprijinim metoda de calcul propusă pentru marja de daune, e foarte important să protejăm IMM-urile. Salutăm perioada propusă de 7-8 luni pentru impunerea de măsuri. Dacă reducem și mai mult această perioadă, la 6 luni, de exemplu, atunci investigațiile vor avea de suferit. Sunt și câteva probleme cu propunerea de ridicarea regulii lesser duty este limitată la distorsiuni tangibile, materiale. Interpretarea pe care a dat-o în decembrie Consiliul acestei situații este extrem de problematică. Pur și simplu nu are niciun fel de logică din punct de vedere economic. Deci, um, formularea din propunerea actuală a Consiliului trebuie pur și simplu eliminată. Nu are niciun sens. 28% materie primă din costurile de producție, toate lucrurile astea nu înseamnă nimic. Pentru că ciclul de producție fluctuează. Poate că într-un anumit moment din ciclul de producție produsul conține 28%, poate dată mai puțin, adică e vorba de un calcul absolut arbitrar. Consiliul impune 7% pentru fiecare materie primă. În realitate asta nu se poate nu ține cont de realitate. Sunt foarte multe produse care au o întreagă gamă de materii prime, zinc, nichel, aliați și așa mai departe. E imposibil să vezi ce procent reprezintă fiecare într-un produs finit. Așadar, sprijinim amendamentele înaintate de Parlament cred că ar trebui să introducem un criteriu nou care să ia în, în calcul acordurile internaționale și protecția muncii. Ceea ce ne dorim, de fapt, este un sistem comercial inclusiv, însă propunerea pe care o avem acum este departe de a fi concretă. Poate că formularea uh, folosită în amendamente este și ea un pic ambiguă, vorbește de un nivel suficient de standarde de mediu și de protecție. Ce înseamnă nivel suficient? Poate putem să venim cu uh, exemple concrete de standarde conform acordurilor internaționale. Putem veni cu o listă foarte concretă care să facă lucrurile mai obiective decât sunt. Susținem de asemenea eliminarea regulii lesser duty, taxei cele mai reduse, pentru ingerințe din partea statelor care duc la condiții neechitabile. Sunt companii care sunt ajutate de guverne și atunci companiile externe intră în această concurență neloială și sunt dezavantajate. Așadar, aceste ingerințe guvernamentale duc la distorsiunile ale pieței. Regula taxei cele mai reduse e deja parte din articolul 20 din regulamentul antidumping și e din nou introdusă în legătură cu aplicarea regulii. Deci, practic, uh, trimiterea la interesele Uniunii nu trebuie să apară de mai multe ori, pentru că asta face formularea confuză. Trebuie să vedem cum negociem interesele diferite ale comercianților, ale autorităților. Pentru fiecare avem nevoie de criterii diferite. Perioada de patru săptămâni este prea lungă. Ok, rezolvăm problema transparenței și ăsta e un obiectiv notabil, dar asta duce la o altă problemă. E practic o invitație deschisă pe, la practici neloiale din partea țărilor vecine. Cum rezolvăm această problemă? Am să încerc să închei, că îmi depășesc timpul. În Statele Unite, de exemplu, taxele antidumping sunt mult mai mari decât aici. Și asta nu se va schimba sub administrația prezidențială curentă a Statelor Unite. Domnule Müller, am ascultat într-adevăr toate părerile posibile. Vrem să știm ce spune Comisia aici. Vă rog. Mulțumesc, am ascultat tot felul de păreri și aș vrea să fac un pas înapoi și să ne concentrăm pe contextul actual. Puteți să ne spuneți ce vă place și ce nu vă place și puteți să... și noi putem să punem toată inițiativa în context un pic. Am pus această poză a terenului de fotbal pe două dealuri ca să vă amintesc ce înseamnă de fapt aceste instrumente de uh, de protejare a comerțului. Adică, noi suntem aici ca să facem ca terenul respectiv să fie din nou egal, plan. Condițiile actuale sunt considerate nedrepte pentru că există prețuri foarte scăzute la uh, anumite produse importate care nu reflectă prețurile de piață. Nu trebuie să uităm acest lucru atunci când vorbim despre instrumentele uh, de protejare a comerțului. Următoarea parte o să vedeți pe celălalt diapozitiv. Atunci când Comisia a făcut propunerea în 2013, a încercat să identifice problemele practice legate de, aplica, de punerea în aplicare acestor instrumente și să găsească soluții practice. Schimbările care s-au produs între 2015 și 2016 au confirmat poziția Comisiei. Uh, comisia ar fi putut să dea un răspuns mai bun la criza oțelului și să reacționeze mai flexibil uh, la fenomenul de dumping și mai rapid. Următorul punct ar trebui să fie un principiu după care trebuie să ne ghidăm, adică echilibrul. Aceasta este partea a doua uh, a poveștii. Atunci când vorbim despre antidumping și când luăm măsuri antidumping, noi putem să ajutăm industria care suferă în urma dumpingului sau importurilor subvenționate. Însă, aceste măsuri pot să creeze probleme pentru produsele uh, importate sau pentru uh, industriile aflate în uh, aval. Deci, după asta s-a luat comisia atunci când a creat această propunere. Ne-am dorit un, uh, un pro, un, o propunere echilibrată, am dorit să vedem care sunt problemele industriei în viața reală și am dorit să găsim soluții de ordin practic. Aici avem uh, domenii în care comisia a făcut propuneri pe care nu le vom discuta acum în detaliu. Ne vom concentra doar pe două puncte. Comisia a făcut această propunere în 2013, Parlamentul a avut o reacție rapidă pentru că am avut o poziție în primă lectură la doar un an. Și puteți să vedeți pe slide cum s-au întâmplat lucrurile, dar apoi uh, lucrurile au stagnat la Consiliu și situația s-a complicat. A fost dificil de găsit un compromis între statele membre Uh, și astfel președinția Consiliului nu a putut să întameze triloguri. În decembrie, comisia, uh, Consiliul, îmi cer scuze, a reușit în sfârșit să ajungă la o poziție de compromis. Aș dori acum să mă concentrez pe două puncte care au fost abordate și pe, de vorbitorii de dinaintea mea. Uh, principiul taxei celei mai reduse. Noi am dorit uh, să nu existe această taxă în cazul uh, importurilor uh, ajutate de subvenții și așa mai departe. Parlamentul însă a propus extinderea câmpului de aplicare al acestui principiu. Consiliul a fost de părere că nu este acceptabilă această propunere și Consiliul era mai de acord cu propunerea Comisiei. Însă, Consiliul a dorit o definire mai clară a distorsionării în ceea ce privește materiile prime, care intra, prevedere care intra în câmpul de aplicare propus de Comisie inițial. Uh, Propunerea Consiliului, după părerea noastră, este una rezonabilă pentru că Consiliul a uh, propus să luăm în considerare lista de distorsiuni uh, a OCDE. Uh, Noi am propus pragurile de 17 și 27% care au fost criticate, dar trebuie să ținem minte că nu dorim să aplicăm această Uh, să reducem această regulă, acest principiu al taxei cele mai reduse um, în mod general pentru tot, pentru că este un principiu care funcționează până acum destul de bine. Așadar, Comisia crede că a făcut o propunere echilibrată în acest sens. Legile legate de expediție și acesta a fost un punct spinos la Consiliu, Comisia a propus două săptămâni la început, la început um, Consiliul dorea o clauză dedicată, um, Parlamentul nu dorea uh, deloc uh, timp de avertizare. Propunerea la care am ajuns acum însă este una rezonabilă și uh, acest lucru este uh, cunoscut și de către juriști. Uh, noi, prin această regulă de avertizare, am dorit să punem pe toată lumea pe picior de egalitate uh, și acum avem patru săptămâni, dar era realizabil și cu două. Mulțumesc, uh, domnule Müller. Acum putem să punem întrebări invitațiilor noștri Vă rog frumos să vă încadrați într-un minut și jumătate și domnul Fielner are primul cuvântul, că el este raport. Thank you very much. First of all, I think it's very... Mulțumesc frumos. În primul rând, mă bucur mult că avem această audiere acum, dat fiindcă tocmai am reconfirmat mandatul Parlamentului mai devreme la vot Am terminat raportul și am votat asupra lui în februarie 2014, ceea ce înseamnă că mulți membri ai comisiei nici măcar nu erau eurodeputați atunci. Deci o ocazie excelentă să le luăm discuția acum. Cred că toată lumea se născuse deja atunci, în 2014 totuși. Dar e un prilej foarte bun să revenim asupra discuției. Avem acest mandat și am și dobândit multe cunoștințe de-a lungul timpului. Aș avea câteva observații. În primul rând, această dezbatere, dacă vorbim despre instrumente protecționiste sau neprotecționiste, cui folosește de fapt această dezbatere? Pe principiul, de fapt, este să vedem cum sunt ele construite și cum sunt ele aplicate. Deci nu ne interesează neapărat natura acestor instrumente, ci felul în care ele funcționează. Dar ce ne dorim este un echilibru. Un echilibru între importuri și exporturi. E foarte important să asigurăm acest echilibru. S-a vorbit foarte mult despre regula, principiul taxei celei mai reduse. Care va fi marja de dumping? Pentru că așa, practic, se stabilește și nivelul tarifar. Am auzit, într-adevăr, că în Statele Unite vorbim de 250%, 500%, niște sume enorme și sentințe de 200 de ani. Dar aș vrea să întreb pe membrii panelului cu regula așa cum o avut, avem astăzi. Este ea un obstacol în calea comerțului sau nu? Pentru că putem să tot dezbatem care e, trebuie să fie procentul, care trebuie să fie nivelul, dar până la urmă Poate creștem foarte mult nivelul, dar nu ajutăm cu nimic comenzul. Sau, poate, din potrivă, poate impactul va fi semnificativ, pentru că vor crește foarte mult uh, taxele la nivel intern. Deci, până la urmă, întrebarea este cât de mult contează câteva procente? Avem nevoie de taxe mai mari sau nu? Și ce diferență este în funcție de nivelul stabilit? Mulțumesc. O observație generală întâi, din partea grupului meu. Bineînțeles că noi nu credem în protecționist nism economic, dar nici nu credem că ar trebui să fim naivi la nivelul Uniunii. Trebuie să avem, evident, instrumente de apărare, de protecție împotriva importurilor ieftine și subvenționate. Așadar, propunerea Consiliului Comisiei este adecvată, în timp ce propunerea Consiliului absolut deloc. Deci credem că poziția Parlamentului din 2014 era o poziție extrem de echilibrată. Acestea fiind spuse, am totuși două întrebări. În primul rând, o întrebare pentru domnul Müller. În ceea ce privește pragul de 27%. Din discuțiile pe care am avut cu reprezentanții siderurgiei, ei consideră că acest procent nu trebuie să se aplice acolo, pentru că nu avem în acest moment niciun fel de instrument de protecție în acest domeniu industrial. Uh, și procentul de 7% nu ar avea niciun efect, dat fiind că, așa cum s-a spus, sunt foarte multe materii prime care intră într-un produs finit. Domnul Nielsen, a vorbit despre standardele scăzute în câmpul muncii. Întrebarea mea este cum putem să punem aceste uh, idei pe care le-ați menționat aici în practică pentru a avea un sistem funcțional. Mulțumesc. I join the questions uh, asked by um, my colleagues mă alătur întrebărilor antevorbitorilor și aș vrea să adaug o întrebare. De ce să nu acceptăm ridicarea principiului taxei celei mai reduse pentru supraproducție? De fapt, această propunere a venit din partea Franței și a Germaniei, pentru că știm foarte bine că, indiferent de angajamentele pe care și le ia China, OCD calculează capacitatea de producție, uh, estimează că capacitatea de producție din uh, China a crescut cu 36%. Avem așadar capacitatea de a ne proteja sau nu? Și cum facem asta dincolo de domeniul economic? Raportorul nostru a pus deja această întrebare și a făcut-o foarte clar. Cum ne protejăm politic? ultima marjă impusă era de aproximativ 20%, o medie între 95% în 2014, acum suntem la 44%, dacă comparăm asta cu ce auzim despre Statele Unite, 250%, 500%, pare că pur și simplu nu ne facem treaba. Așadar, de ce această analiză. De ce să spunem că facem protecționism dacă pur și simplu, de fapt, nu facem decât să ne apărăm companiile? Mulțumesc foarte mult, domnul Lunț. Thank you, Mr. Chairman. Uh... uh Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi am auzit, într-adevăr, multe cereri de previzibilitate, claritate, simplitate, foarte importante principii în domeniul comerțului. Și întrebarea mea este, de fapt, alta, și anume, dacă n-ar trebui să ne gândim la primele lucruri prioritare, la faptul că China a cerut crearea unui panel pentru ca să pună la îndoială legislația antidumping a Uniunii Europene de acum și legislația viitoare, de asemenea și conformitatea cu regulile OMC. Avem vreo idee despre cum ar putea evolua această problemă și dacă uh, N-ar fi oare mai bine să așteptăm să vedem cum evoluează această problemă înainte să acționăm? Aceasta a fost prima întrebare. Apoi, în ceea ce privește apărerea regulamentului uh, stabilit la Geneva, vreau să știu dacă la ora actuală, dar aceasta e întrebare mai degrabă pentru comisie, dacă la ora actuală uh, Există o privire de ansamblu a acțiunilor coordonate în uh, direcția aceasta cu partenerii noștri, Statele Unite, deci nu numai cu, uh, în cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Șolț are cuvântul acum. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult vorbitorilor invitați care ne-au dat într-adevăr o imagine de ansamblu și mai multe puncte de vedere în același timp. Ca să ne întoarcem la OMC-ul pe care tocmai l-ați menționat și anumite prevederi antidumping și antisubvenții care ar trebui să garanteze standarde mai ridicate chiar decât cele pe care le impun legile OMC. E vorba de un, o regulă OMC plus aici. Întrebarea pe care trebuie să o punem este deci că unul din exemplele uh, Uh, cele mai clare a fost uh, regula taxei cele mai scăzute, cele mai reduse, dar industria a spus că aplicarea acestei reguli în cazul uh, fraudelor nu este cea mai bună cale pe care trebuie să o apucăm, pentru că aceasta ar putea ar trebui să descurajeze actorii să intre în astfel de practici. Care este părerea dumneavoastră? Credeți că are acest efect de descurajare? În al doilea rând, unele state, într-adevăr, nu respectă standardele sociale și standardele de mediu și David Martin a menționat problema. În cazuri că acesta există distorsiuni structurale pe prețurile la materii prime și la energie, iar noi am spus că țara um, de destinație trebuie să ofere subvenții în cazul acesta și să protejeze IMM-urile. Ce părere aveți despre această variantă? Mulțumesc, domnul Buchner. Mulțumesc foarte mult, domnule Ackerman. Ați menționat multe lucruri care m-ar interesa. Vreau să știu uh, ce trebuie făcut pentru ca IMM-urile să aibă o poziție mai puternică pe piață. Eu zic că ar trebui să fiți mai specific, mai clar, pentru ca întreprinderile să poată cu adevărat să profite de regulile pe care le elaborăm noi. O a doua întrebare. Țări precum Noua Zeelandă, Africa de Sud sau SUA au posibilitatea de înaintare a plângerilor sindicale. Ce experiență ați făcut cu acestea? Există și pentru noi un model eventual uh, similar, credeți? Mulțumesc foarte mult. Din partea mea, două întrebări, spune președintele. În primul rând, Consiliul pentru a mai a dat 2%, 27 și 7% pentru a mai flexibiliza regula taxei cele mai scăzute. Uh, cum evoluați dumneavoastră, evaluați aceste cifre? Sunt realiste sau vi se pare că mai degrabă e un compromis uh, pe care îl datorau Consiliul și lui și au stabilit două cifre pur și simplu pentru a vedea care e situația? Dacă s-ar stabili atât de clare aceste procente, ar fi în pericol anumite structuri uh, de producție sau ar fi asigurate numai unele? Și, da, în al doilea rând, în Parlament am cerut o flexibilizare a regulii taxei cele mai reduse și pentru alte domenii, de exemplu la nerespectarea standardelor sociale sau de mediu. Dacă e să punem în pondere acum să cântărim, vedem că avantajul uh, de concurență al non-respectării standardelor sociale și de mediu poate să fie mai mic decât dumpingul la materialele prime, la materiile prime și vreau să știu cum vedeți această pondere. Dacă tot abordăm însă problema, eu zic că ar trebui să avem toată imaginea, imaginea de ansamblu. Domnul uh, Borelli dorește să ia cuvântul acum. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte scurt două puncte din partea mea. În primul rând, de ce nu facem precum au zis, uh, cum, precum fac Statele Unite și de ce nu Uh, lăsăm regula taxei cele mai reduse fără un prag, având în vedere volatilitatea piețelor uh, materiilor prime. Și în al doilea rând aș vrea să știu dacă există un studiu de impact uh, cu date concrete care să demonstreze ce s-ar întâmpla în momentul în care s-ar aplica aceste măsuri. Astăzi se aplică așadar regula taxei cele mai reduse. Ce, uh, s-a făcut vreun studiu de impact? Ce s-ar schimba în cazul acestor modificări? Da, Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul experților atunci ca să vă răspundă la întrebări. Mai avem un sfert de oră din acest panel. Deci, cam uh, patru minute de răspuns, vă rog. Domnul Ackerman, primul. Vă rog. Da, foarte multe puncte au fost adresate, cred eu, comisiei. Eu nu pot să răspund și nici nu vreau să le răs- să răspund la aceste probleme. De exemplu, ați uh, întrebat despre desk ul IMM-urilor. Uh, din perspectiva noastră, tocmai IMM-urile au o situație foarte dificilă atunci când sunt afectate fie direct de proceduri antidumping, fie când sunt obligate să participe la o procedură antidumping. Pentru că tocmai pentru IMM-uri este un mare efort să preia un caz antidumping. De fiecare dată când vorbim cu ei, ne spun că trebuie să-i pună pe unii colaboratori să se ocupă doar de această problemă pentru ca să răspundă la întrebări. Și noi avem nevoie de susținere pentru întreprinderile noastre, tocmai pentru IMM-uri, în procedurile antidumping pe ambele părți, și când sunt pe partea lezaților și când sunt de partea celor care sunt activi implicați la procedura antidumping. Cred că și Parlamentul susține demersul. Din câte am înțeles, Trebuie să facem mai multe, avem nevoie de mai multă susținere pentru IMM-uri, pentru că pe viitor vom avea din ce în ce mai multe ramuri în care majoritatea firmelor vor fi IMM-uri. Da, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunt foarte multe întrebări, domnul Camp Hüner răspunde. Uh, când e vorba de IMM-uri, vreau să vă amintesc că sectorul pe care îl reprezint eu aici, 99% din companii sunt IMM-uri în uh, comerț și uh, în comerțul cu am, de amănuntul și în e-commerce. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Ghișeul, helpdesk-ul, pentru IMM-uri este un lucru foarte bun. Este bine că a fost instaurat pentru companiile mici de producție, însă în același timp importatorii au nevoie și ei um, dram, foarte clar de astfel de de instrumente, mai ales dacă ne gândim la termenele pe care le are un importator. Industria producătoare are foarte mult timp să pregătească plângerile antidumping. După aceea însă începe ceasul să uh, Uh, ticăie și în mai puține săptămâni statele membre trebuie să ofere toate materialele. Deci o, o consiliere din partea unui helpdesk pentru IMM-uri, pentru importatori ar fi foarte bune. Toate chestiunile legate de clauzele de expediere, care sunt un domeniu foarte important, care este o susținere pentru import, de fapt, într-un domeniu în care e nevoie de mai multă previzibilitate, uh, deci o astfel de clauză ar putea să mai diminueze măcar uh, impactul asupra importatorilor mici din cauza lipsei de previzibilitate. Vreau să răspund și foarte rapid lui Wolfgang Müller de la DigiTrade. Sper că n-am înțeles uh, greșit. A spus că sunt previzibile taxele uh, pre, provizorii pe perioada investigației pentru IMM-uri. Nu este așa deloc, pentru că, așa cum am discutat înainte, dacă cumperi un produs, trebuie să cunoști prețul și până la, uh, sfârșit, până, până la urmă, la sfârșitul celor 9 luni, se comunică în monitorul oficial care este taxa uh, când se comunică taxa de antidumping, nu există nicio previzibilitate pentru importatorul în cauză. Deci nu sunt de acord cu declarația pe care ați făcut-o, dacă v-am înțeles corect. Christopher Fjellner a spus că e nevoie de un echilibru. Am discutat, de exemplu, ce înseamnă acest uh, echilibru. Fiecare poate să aibă o definiție diferită a echilibrului, însă e esențial totuși să se termine discuția aceasta. Deja de ani de zile am discutat despre instrumentele de protecție, de protecție comercială și nu cred că e cazul să mai avem interpretări diferite. Iar drepturile, taxele vamale împotriva asupra protecției masive. Da, este nevoie de acestea, dar trebuie în același timp să creăm un echilibru care să permită ca sistemul să lucreze la fel de bine, la fel de eficient pentru întreprinderile care sunt producătoare în Europa, dar și pentru importatorii care au un drept la fel de legitim de a fi uh, să se, de a se apăra în fața instrumentelor uh, protecționiste. S-a spus și că trebuie să echilibrăm ceea ce avem. Avem un regulament antidumping în momentul de față care datează din anii 80. Economia lumii s-a schimbat la o viteză uluitoare de atunci. Dacă vrem să schimbăm situația, dacă vrem să modernizăm legislația pentru Uh, protecție comercială, trebuie să ajungem la un compromis, însă acest compromis ar însemna ca îngrijorările tuturor celor care sunt implicați aici să fie considerate. În clauza de expediere pentru import care să acopere un timp rezonabil de expediere, mi se pare de asemenea un lucru foarte util. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Nelison acum. Mulțumesc. În ceea ce privește remarca lui Christopher Fielner, trebuie să ne întrebăm care este diferența când avem regula taxei cele mai reduse sau taxele antidumping. Nu cred că face o mare diferență să nu o aplicăm sau să o aplicăm. Eu cred că ceea ce cerem noi acum este fie să să o eliminăm în cazul de, dis- de distorsionare, de exemplu, în cazul materiilor prime, trebuie să o aplicăm în țările, în cazurile în care nu se aplică regulile, o țară nu aplică regulile. Nu trebuie să o ridicăm această regulă general, ci doar în cazuri specifice. E vorba de o prevedere OMC+, plus, majoritatea țărilor membre OMC nu au această regulă. Noi suntem mai degrabă o excepție, deci de ce trebuie neapărat să ne legăm de ea, să o respectăm atât de, de bine? Uh, da, într-adevăr, denaturările sociale sunt importante în dezbaterea pe care o purtăm, când nu există niciun drept colectiv, de, niciun drept sindical, nicio mai, nicio altă posibilitate de organizare a lucrătorilor. Este un dezavantaj uh, în concurența față de ceilalți. Deci trebuie, ca să poți să-ți promovezi exporturile, trebuie să existe uh, reguli clare și egale. Nu, există, nu se poate aplica denaturarea concurenței așa. Deci, avem o disfuncționalitate clară. Avem și stan, o listă de standarde de muncă și trebuie respectate aceste standarde principale uh, de ce să nu le folosim până la urmă ca și criteriu dacă să aplicăm sau nu regula uh, taxei cele mai reduse? Eu zic că am putea să ne orientăm după acest punct, să ne orientăm după acordul internațional uh, climatic. Eu zic că e foarte simplu. Nu mi se pare o problemă majoră să, protej- să procedăm așa. Respectarea standardelor uh, salariului și condițiilor de muncă asigură un nivel de plecare similar pentru toți lucrătorii din toată lumea, pentru că dacă au aceleași drepturi, aceleași condiții, e mai bine. Ceea ce nu este cazul acum și aceasta creează o denaturare a concurenței și o concurență neloială. Mulțumesc, domnul Müller, acum. I would also like to start, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc din nou despre acest principiu al taxei cele mai mici. Voi începe cu întrebarea domnului Fielner. De ce avem nevoie de cele două procentaje? Noi, în mod normal, nu avem nevoie de ele. Dacă vedem cum se aplică măsurile pentru protejarea uh, comerțului și efectele pe care le au pe piață, am văzut că există cazuri în care a fost aplicată această regulă și a fost folosită marja mai mică de dumping. Și chiar și în acest caz, importurile de dumping au coborât foarte mult. Putem să mergem mai departe și să zicem 50 sau 60% în loc de 20-30%, însă efectul acesta ar um, acest lucru ar însemna că nu vor mai exista importuri deloc din, uh, din acele țări afectate. Deci, nu ne dorim acest lucru, dorim competiție. Nu există niciun motiv să închidem piața pentru uh, importuri. În al doilea rând, dacă analizăm funcția acestei reguli astăzi, Putem să ne referim, de exemplu, și la uh, comparația uh, între standardele de muncă și prețul uh, materiei prime. Le putem compara. Firește, standardele de muncă sunt foarte importante. Însă avem reguli care deja se aplică și care deja funcționează foarte bine. Deci, din această perspectivă, nu, nu putem să, adică să nu, le, să nu ne luăm de <coughs> uh, standardele uh, de muncă. Nu ne plac distorsiunile în ceea ce privește materiile prime, uh, pentru că le oferim uh, partenerilor noștri comerciali un avantaj necuvenit și îi dezavantajăm în același timp și pe producătorii noștri. Putem să spunem că vom merge mai departe și vom uh, aplica un 50% pentru că nimeni nu are beneficii de pe urma acestor distorsiuni referitoare la materiile prime. Astfel se și uh, ajungem și pe picior de egalitate. Apoi cele două procente, 17 și 27%. Păi depinde de industrie. Dacă este vorba de uh, siderurgie, uh, atunci avem importuri de minereu de fier, de exemplu, și de cărbune. Aici e simplu, dar la alte materii prime e mai complicat. Deci este important să nu reducem cu totul aplicarea uh, regulii taxei cele mai scăzute, ci să o folosim în mod mai țintit, mai concentrat, selectiv. Un aspect pe care nu l-am abordat în intervenția mea, dar e foarte important. Compromisul la care s-a ajuns în Consiliu. Poziția Consiliului arată o abordare mai inteligentă față de aplicarea uh, regulii pe, uh, privind taxa cea mai mică. Cred că dacă am folosi în acest fel regula, asta ar fi în beneficiul industriei europene per total. Încă două aspecte. Standardele laborale. Statele Unite permit sindicatelor să depună plângeri. Acest lucru se întâmplă însă rar. Eu știu doar de un caz. Însă, comisia crede că acest lucru nu ajută, pentru că a, pentru a depune o plângere ai nevoie de date statistice din industrie. Dacă nu le ai, nu poți să depui nicio plângere pentru că nu ar îndeplini standardele internaționale. Nu ai putea să-ți dovedești uh, prejudiciul. Deci, după părerea comisiei, acest lucru nu e de ajutor. Au fost câteva întrebări referitoare de, la metodologia de calcul și la statutul de economie de piață al Chinei, dar aceste teme le vom discuta în următorul panel. Președintele, mulțumesc foarte mult, cred că ne-am concentrat pe chestiunile esențiale. Parlamentul European are un mandat clar, adoptat în 2014, iar Consiliul și-a adoptat uh, compromisul în decembrie 2016. După cum am spus, vom avea primul meci în 21 martie și să vedem care va fi rezultatul. Oricum vom urmări dezbaterea de aproape. Acum trecem la următoarea rundă de discuții. Este vorba despre noua propunere referitoare la metodele, metodologia alternativă de calcul. Un alt act legislativ foarte important, mai ales în ceea ce privește um, ce s-a întâmplat după 11 decembrie. Avem, aici se află Luisa Santos, director uh, de la Business Europe, Uh, domnul Renaud Bație, vicepreședinte Aegis Europe, domnul Mark Bungenberg, profesor și director la Europa Institute, Universitatea Zarland, și Joost Corte, um, director general adjunct la DigiTrade. Regulile sunt aceleași, are șase minute la dispoziție fiecare, doamna Luisa Santos. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați invitat Business Europe să se afle aici la această audiere pe această temă extrem de importantă, firește și protecția comerțului și cum putem să ne asigurăm că avem o agendă agresivă de comerț și în același timp avem și mecanisme care să asigure pe piață uh, pornirea de pe un picior de egalitate. Acest lucru a devenit uh, mai important și în contextul actual, în care asistăm la tendințe protecționiste și am uh, asistat și la apariția unor practici care merg dincolo de practicile tradiționale anticoncurențiale. Deci este foarte important pentru Uniunea Europeană să facem o evaluare cu privire la eficiența și eficacitatea instrumentelor noastre de protecție a comerțului pentru a uh, contracara aceste practici. Deci nu ne referim aici la o singură țară. Nu e vorba doar de China, nu este vorba de un singur sector, este vorba despre industrie, despre uh, afaceri, despre mediul de afaceri cu totul, cum putem să ne asigurăm că um, companiile noastre sunt apărate într-un mediu din ce în ce mai ostil. Poziția Business Europe referitor, referitoare la poziția, la propunerea Comisiei. Uh, propunerea dumneavoastră, propunerea comisiei este în curs de evaluare la noi. Uh, urmează să ne dăm și noi seama cât de eficace va fi această propunere, cât este de important să ne asigurăm că nivelul de protecție pe care îl avem astăzi nu este pus în pericol și cum putem să ne asigurăm că nu vom împovăra producătorii și industria cu noi metodologii. După cum s-a mai spus și înainte, așteptăm și, noi decizia panelului WTO, OMC, referitoare la actuala metodă de calcul. Așadar, suntem într-o situație în care actualul sistem este contestat, dar nu avem un sistem nou. Iată, deci nu este foarte ușor uh, de gestionat această situație pentru operatorii economici. Uh, avem parte de incertitudine economică și uh, juridică și dorim să evităm această situație. Așadar, haideți să profităm de ocazie pentru a ne asigura că avem un sistem mai bun. Discutăm despre modernizare, modernizare despre o nouă metodologie de calcul, așadar trebuie să ne asigurăm că îmbunătățim ce avem deja. Cum putem face acest lucru? Considerăm că este important ca noua metodologie să respecte regulile. Noi, ca Uniune Europeană, avem datoria, acum mai mult ca niciodată, să stabilim regulile. Dorim reguli pentru comerț, globalizarea trebuie să fie făcută pe baza unor reguli și, firește, OMC este organismul instituțional uh, care se va asigura că regulile sunt aplicate. Așa că dorim să ne asigurăm că noua metodologie uh, se conformează regulilor OMC și UE. Așadar, avem nevoie de o, apoi avem nevoie de obiectivitate în metoda de calcul. Trebuie să încercăm și cred că tot timpul am avut uh, tendința în discuțiile despre protecția Um, comerțului să alunecăm pe panta politică, dar nu. Acum este vorba în mare parte despre chestiuni tehnice, deja avem nevoie de obiectivitate, criterii obiective, evaluări obiective, deci ar trebui să evităm să uh, să ne lăsăm contaminați de interferențele politice în această discuție. Și nu în ultimul rând trebuie să ne asigurăm de eficacitatea instrumentelor noastre. În panelul anterior s-a vorbit despre nivelul taxelor. E foarte important să ne asigurăm că cel puțin păstrăm același nivel de taxe pe care îl avem în prezent, mai ales când este vorba despre anumite țări care nu respectă regulile economiei de piață. Și nu arăt cu degetul spre țările pe care le recunoaștem ca nefiind economii de piață. Cred că e important ca metodologia să țintească practici care uh, sunt folosite în țări pe care le recunoaștem ca fiind economii de piață, dar uh, nu reflectă regulile economiei de piață. Apoi trebuie să ne asigurăm că sistemul funcționează pentru uh, industrie. Așadar, avem nevoie de intervale fezabile um, și cred că este important să avem uh, mai multă claritate în ceea ce privește termenele limită. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că noua metodologie nu împovărează mai mult uh, reprezentanții industriei, fie că se vorba despre sarcina probei sau uh, prelungirea procedurilor sau incertitudinea juridică. Așadar, acestea sunt aspectele pe care le-am dorit să le vedem reflectate uh, în uh, noua propunere. După cum am spus, noi evaluăm acum aspectele tehnice. Mi se pare momentan că propunerea comisiei este pe calea cea bună. Pentru noi este important ca atunci când Parlamentul și Consiliul evaluează această propunere să țină cont de aceste criterii obiective și uh, să uite de faptul că vorbim despre China sau numai despre China. Nu, vorbim despre țări sau practici care nu respectă regulile economiei de piață. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Bație! Thank you very much. <clears throat> so for this opportunity, I'm speaking today as Aegis uh, Europe. Um, uh... Vă mulțumesc foarte mult pentru prilejul de a vă vorbi în numele Aegis aici. Este o companie foarte mare cu cifre de afaceri de 5 miliarde. E vorba de o asociere de companii care vor să se opună acordării statutului de economie de piață Chinei. În 2015, deficitul <clears throat> antidumping pentru China a atins o cifră impresionantă. Am avut această, dacă n-am avea această distincție, practic nu am putea aplica regulile antidumping împotriva unor țări precum China atunci când prețurile sunt distorsionate. Aș face o legătură aici cu modernizarea instrumentelor de protecție a comerțului. Bineînțeles, că putem să ștergem această regulă a taxei cele mai reduse, dar dacă facem asta, atunci nu mai putem face corecții și în cazul Chinei, de exemplu, um, nu veți găsi niciun fel de marjă de dumping. În ceea ce privește propunerea, în mai Parlamentul a avut o poziție foarte clară de opunere față de acordarea statutului de economie de piață Chinei, pentru că China nu este economie de piață și, de asemenea, din cauza modificărilor OMC, legislația europeană trebuie și ea modificată pentru a se alinia cu practicile internaționale și cu practicile americane. Am văzut pe 9 noiembrie cât Comisia a adoptat această propunere că ceea ce se propune nu este o metodologie foarte clară, cel puțin din punctul de, nostru de vedere, din punctul de vedere EGIS. Nu e deloc o metodologie clară. Sarcina probei este inversată, așadar sarcina probei nu cade asupra exportatorilor, ci asupra celor care depun plângere. În ceea ce privește pierderile în locuri de muncă, aceste pierderi depind de măsurile din metodologia propusă. Vedeți aici și o comparație între Statele Unite și practicile de acolo și propunerile Comisiei. În această propunere, legătura s-ar face practic cu acest concept nou de distorsiune semnificativă, care este foarte ambigu, de fapt cel care depune plângere ar putea să facă asta, aducând și dovezi, dar apoi, după inițierea cercetărilor, comisia ar trebui să ia o decizie în privința metodologiei. Deci nu există practic un factor declanșator automat pentru o metodologie sau alta. în Uniunea Europeană ar fi practic de competența Comisiei. În ceea ce privește metoda în Statele Unite, este foarte clar că se aplică această metodă nestandardizată, însă în propunerea Uniunii nu se face deloc această clarificare. Deci nu știm de fapt ce metodologie se aplică, metodologia nestandardizată sau metodologia standard, a, acolo unde ies la iveală distorsiunile. Așadar, în acest context, industria noastră consideră că este esențial ca protocolul de aderare al Chinei la OMC să menționeze în continuare criteriile aplicabile unei economii care nu a dobândit statutul de economie de piață. dacă Comisia este de asemenea important să lămurim ce metodologie va aplica Comisia Bineînțeles că producătorii din economii care nu sunt economii de piață trebuie să aibă Uh, posibilitatea de a face comerț și de a fi tratați ca producători de economie de piață. Trebuie să asigurăm cât mai multă cooperare între OMC și Uniunea Europeană, practic între Uniunea Europeană și Statele Unite, pentru a ne asigura că această metodologie a economiilor care nu sunt economii de piață supraviețuiesc. Trebuie să ne asigurăm că, de fapt, punem în funcțiune cel mai bun sistem posibil. Așadar, întrebările noastre, cum hotărâm când se aplică metodologia non-standard și când se aplică altă metodologie? 80% din IMM-urile din sectorul meu îmi spun că nu pot depune o plângere conform metodologiei actuale. Mulțumesc. Mulțumesc. Cuvântul îl are următor vorbitor. Bunga, da, excuse me. Please. Thank you very much. L-am uitat pe domnul Bungenberg. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația de a vorbi aici în fața dumneavoastră astăzi. Vreau să fac mai multe remarci, una despre eficiența noii propuneri. În primul rând, secțiunea 15 din uh, protocol nu aduce cu sine nicio obligație de a garanta statutul de economie de piață Chinei sau alte uh, țări care nu sunt economii de piață. În ceea ce privește legislația antidumping, față de țările care nu sunt economii de piață, ea trebuie să fie conformă cu uh, legislația OMC. Și probabil că într-un an jumate, doi ani, se va lua o decizie în acest sens. În ceea ce privește secțiunea 15 din protocolul de aderare al Chinei, aceasta nu uh, este suficientă pentru dezvoltarea unei metodologii noi, trebuie să așteptăm mai întâi decizia um, OMC-ului pe subiect și după aceea se poate continua. Trebuie să notăm de asemenea că documentele de negociere indică posibilitatea unei aplicabilități viitoare a părții procedurale a secțiunii 15 din procesul de aderare al Chinei. Cu toate acestea, o metodologie eficientă poate să fie deja dezvoltată la ora actuală și Comisia Europeană a înaintat deja o propunere în acest sens în noiembrie 2016. Cu această propunere, Comisia a ales un, o cale de mijloc politică. Nu a fost garantat statutul de economie de piață, dar aceasta înseamnă că în cazul unei distorsiuni de piață, trebuie să fie calculați uh, factori suplimentari de costuri și prețuri. Această metodologie este formulată pe baza metodei factoriale americane, dar în același timp este la fel de eficientă. Și uh, statutul de non-economie de piață al Chinei uh, implică uh, factor de cost la țările terțe în calcularea taxelor. Spre deosebire de aceasta, cadrul legislativ al UE care se aplică industriei europene din propunerea din noiembrie înseamnă un pas înapoi în mai multe puncte de vedere. Sarcina probei este um, returnată către aplicanți și factor individual de preț din țări terțe nu mai sunt uh, luați în considerare decât în cazuri excepționale. Aceasta uh, o să ducă la scăderea uh, taxelor antidumping uh, față de exportatorii chinezi sau alte exporturi din țări non-market economy. Din perspectiva noastră, registrația existentă este însă conform OMC-ului chiar și în secțiunea 15, protocolul de aderare, dar va fi o metodă de calcul foarte complicată care nu va fi la fel de eficientă ca metoda sau modelul american sau metodele analoge, nuloage care se folosesc în țările membre. Ce fel de propuneri ar putea fi făcute pentru ca metoda să fie mai eficientă, metoda propusă? Metoda națională poate să fie folosită în cazuri de distorsiune a pieței, atâta timp cât protocolul oferă un, o bază juridică. Deci, uh, în acest sens, uh, forul OMC a decis deja. În ceea ce privește distorsiunea de piață, la cererea industriei ar putea fi introduse anumite instrumente și o linie directoare care mi se pare foarte important aici, un ghid, ar trebui să fie adoptat de către comisie pentru ca să ajute la aplicarea noilor metode. Aceste mm, linii directoare ar trebui să arate care sunt principiile care trebuie să uh, demonstrate pentru distorsionarea pieței, trebuie să se arate care sunt conceptele legale care au fost încălcate, Momentan mi se pare foarte neclară situația și definiția pieței, uh, unei piețe relevante trebuie să fie mai clară, iar linii directoare ar putea să mai includă și informații despre cum poate fi calculată valoarea în conformitate cu metodologia de calcul actuală. Aceste, acest ghid ar trebui să clarifice și condițiile la care pot fi folosiți factorii de preț pentru țările terțe și trebuie să clarifice și care sunt factorii de preț care se pot folosi interalia dacă costurile de mediu și sociale au uh, un impact deosebit asupra companiilor, mai ales uh, companiilor de stat, și ce se întâmplă în acea situație cu metoda de calcă, calcul. Um, această audiere, de exemplu, se referă la metoda de calcul, dar să nu uităm de celelalte taxe, mai ales atunci când e vorba de non-economii de piață și de negocierile care sunt în curs și implicațiile instrumentelor complicate de comerciale care trebuie și ele tratate de către autoritățile relevante. Mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să-mi exprim opinia fața dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Bungenberg, iar acum îi dau cuvântul lui Just Corte. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Lange. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută organizarea audierii de astăzi cu privire la această propunere, care este extrem de importantă, făcută în 9 noiembrie de către Comisie cred că este și foarte diferită de cea din 2013. Aceasta este mult mai țintită și abordează o chestiune foarte importantă, dar izolată, care are de-a face cu schimbările din secțiunea 15 uh, a protocolului de aderare a Chinei. Firește, nu vă va surprinde când vă spun că această propunere va ajuta uh, Uniunea Europeană să își uh, consolideze instrumentele de protecție a comerțului împotriva practicilor neloiale, păstrând în același timp conformitatea cu regulile OMC. Și cred că este foarte important în acest sens ca orice facem în calitate de Uniune Europeană să uh, analizăm tot timpul compatibilitatea cu regulile OMC și având în vedere contextul american, situația din America ar trebui să subliniez și mai mult această chestiune. Aș dori să reliefez două aspecte acum și să sperăm că voi răspunde și câtorva dintre întrebările antevorbitorilor sau că voi reacționa la spusele lor. În primul rând, pe fond, Comisia este convinsă că această poziție este cea mai bună soluție politică pentru a menține uh, eficacitatea instrumentelor de protecție și pentru a se conforma obligațiilor față de OMC. De exemplu, pot să vă subliniez această, această chestiune referindu-mă la principalele elemente ale uh, propunerii, uh, pentru că tot au existat uh, pro, uh, plângeri vis-a-vis sau preocupări vis-a-vis -vis de acestea în după amiaza aceasta. Propunerea se referă la distorsiunile care uh, nu au de-a face cu piață, dar care sunt legate cu intervențiile statului, care afectează prețurile și costurile la nivel național. aceste costuri nu pot să fie luate în considerare în calculul valorii normale. În al doilea rând, această propunere este neutră, așadar ea nu țintește nicio țară. Acest lucru este un avantaj foarte mare din punct de vedere juridic și politic, sincer. În al treilea rând, această propunere asigură o tranziție de la legislația existentă și sistemul existent la noul sistem. Toate măsurile în vigoare astăzi, pe baza metodologiei actuale, nu vor fi revocate. Și e foarte important ce spun acum, pentru că astăzi peste 50 de măsuri ar putea să fie afectate de noua metodologie, deci nu ne vom atinge de ele. Deci acest mesaj ar trebui să vă liniștească. De asemenea, propunerea asigură că industria europeană nu va fi cea care va avea sarcina probei în folosirea acestor instrumente de protecție a comerțului. În acest sens, ă, Comisia face apel la niște studii pe care le-a folosit în propunerea sa. Mare parte din eforturile uh, care, uh, va, care ar fi trebuit să le facă ulterior uh, industria au fost deja făcute de către comisie. Și instrumentele necesare vor fi disponibile în momentul în care legislația intră în vigoare. După părerea mea, față de sistemul actual, care cu siguranță nu este unul facil pentru industrie, este greu să depui o plângere și din acest punct de plecare, noul sistem nu simtă, schimbă nimic în mod dramatic. Așadar, nu cred că ar trebui să comparăm sistemul american cu sistemul nou al nostru. Cred că trebuie să comparăm sistemul nostru nou cu cel vechi. Așa e cel mai corect. Și veți observa dacă vă uitați la cele două că schimbările nu sunt dramatice. Apoi, în ceea ce privește taxele Um, referitoare la contrafacere. Iată încă o dovadă că trebuie să contracarăm aceste distorsiuni uh, și uh, uh, în ceea ce privește apoi uh, intervalele, este foarte important din punctul nostru de vedere ca Parlamentul și Consiliul să facă toate eforturile de a adopta acest act cât se poate de rapid. Știm că există voci care spun că ar fi bine să uh, așteptăm până uh, se va rezolva apelul um, care, pe care l-a depus uh, China, dar noi nu suntem de acord. Propunerea este una solidă și este compatibilă cu OMC, de aceea este mult mai înțelept să nu așteptăm rezultatul procedurii de apel, și ar trebui să fim pregătiți, să avem deja o metodologie de lucru solidă uh, și care să fie conformă cu regulile OMC. Nu trebuie să avem o atitudine defetistă, dar de ce să riscăm să pierdem un caz la Geneva și chiar la Luxemburg? Haideți să nu subestimăm acest risc. Uh, este esențial să ne grăbim și să analizăm problemele care au fost puse pe tapet pentru ca această legislație să intre în vigoare tocmai în acesta. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Desigur că Parlamentul European va fi foarte serios și va acționa rapid. Dați-mi voie însă să vă amintesc că noi am așteptat propunerea comisiei vreo 15 ani. Deci, cred că răspunderea este una împărtășită. Acum, domnul Cicu are posibilitatea de a pune o întrebare. Uh, grazie, președinte, grazie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor asociațiilor și experților care au vorbit astăzi. Eu uh, sunt de acord cu ultima idee pe care a transmis-o președintele Langen. După părerea mea, Parlamentul European nu trebuie să se să acționeze, să se bazeze pe necesitatea de a acționa rapid și să de fapt să prelungească prea mult discuția aceasta, ci trebuie să găsească o soluție de calitate, o soluție eficientă în fața acestei responsabilități mari pe care o avem și anume de a proteja și garanta cât se poate de eficient industria noastră europeană. Aceasta, de fapt, face parte din programul european, din, în liniile directive pe care Comisia Juncker le-a definit ca priorități și deci cred că trebuie să înțelegem mai bine propunerea pentru ca să putem să avem detaliile corecte. Nu vreau să fiu repetitiv, dar eu cred că ar trebui să înțelegem mai bine de ce Comisia Europeană consideră că această nouă propunere poate să respecte obligațiile internaționale mai bine decât regulamentul actual, care a fost de asemenea uh, impus de către China. De asemenea, uh, analiza de comparație cu Statele Unite nu este utilă numai pentru a vedea care sunt diferențele, ci mai ales pentru a vedea care au fost efectele uh, eficiente ale protecției aplicate. Stimați colegi, domnule președinte, aș vrea să amintesc câteva aspecte importante, pentru că în timp ce Statele Unite au introdus cele șase criterii a, și au creat o legătură, practic, cu o evaluare potențială antidumping, în sistemul nostru, criteriile acestea au fost introduse într-un uh, raport al acestei comisii care face referire la 2008 și în uh, raportul acesta uh, ele au fost introduse de către staful comisiei. Se vorbește de un sistem neutru, pentru că nu se menționează de fapt China, dar se aplică anumite criterii pentru a verifica, de exemplu, dacă țara terță este măcar o economie de piață. În ceea ce privește diferențele dintre sistemele antidumping SUA și sistemul antidumping UE, propunerea de regulament a Comisiei se apropie mai degrabă de, sistemele, de sistemul Statelor Unite. În ce măsură? Eu cred că există anumite puncte pe care trebuie să le aprofundăm mai mult și mai ales merită să le discutăm pentru ca să îmbunătățim propunerea. Știm că raportul acesta este uh, inima noii propuneri uh, a Comisiei Europene și deci dacă ne uităm la funcția pe care trebuie să o îndeplinească acest raport, nu se înțelege în primul rând, sau cel puțin eu nu înțeleg foarte bine de ce Comisia poate, dar nu trebuie, așa scrie aici. De ce lăsăm această putere discreționară Comisiei în realizarea raportului și de ce nu există o obligativitate în uh, um, în întocmirea sa și aș vrea să știu care este temeiul juridic și mai ales când uh, rapor, raportul acesta va fi, când va fi făcut, când va fi întocmit și ce va conta atunci? O să intereseze numai unele sectoare sau toate sectoarele? Și în plus m-ar interesa și care, sunt, uh, care este calendarul de realizare posibilă a acestui raport. Am uh, ascultat răspunsul comisiei despre sarcina probei și inversarea sa, eu cred că trebuie să specificăm cine va trebui să vină cu sarcina probei, cum va funcționa noul sistem și mai ales ce va constitui, ce va fi o probă și ce nu. Aceasta trebuie făcut mai ales în interesul IMM-urilor, care sunt cele mai puțin organizate, au dimensiuni mai mici, desigur, și deci uh, sunt mai puțin uh, experte în acest tip de, de proceduri. Mulțumesc. Mulțumesc. David Martin acum. Thanks, Chairman. Uh, our uh, spokesman on this is Emmanuel. Mulțumesc foarte mult. Manuel Morel, care se ocupă de acest subiect, nu poate fi acum aici, dar mi-a transmis câteva lucruri pe care vreau să le spun. Unele s-au spus deja. Dar în preambul. Se pare că mm, la multe, în multe state membre metodologia nu este foarte clară și îngreunează cercetările în cazurile antidumping. E foarte greu de făcut distinția între o economie de piață și o economie care nu e economie de piață sunt dispoziții care se aplică în cazul Chinei, dar Comisia vine cu o metodologie mult mai nouă, care însă, din păcate, se bazează pe definiții și concepte foarte ambigue. Prima întrebare. Oare faptul că propunerea este atât de vagă ne va ajuta să facem diferențierea și să aplicăm regulile antidumping acolo unde trebuie. Apoi, ce înseamnă, trebuie să clarificăm ce înseamnă exact o distorsiune tangibilă, palpabilă, sau e mai bine să lăsăm lucrurile în mod voit, vagi. Apoi, acest concept de economie de piață. Practic nu va mai exista în legislația europeană conform propunerii europene și atunci poate ar fi mai bine ca în definiția distorsiunii semnificative să includem aspecte ce țin de mediu. Domnul Lunes. Mulțumesc. Am să reiau întrebarea pe care am pus-o la primul panel, de, pentru că n-am primit încă răspuns. Uh, în ce stadiu se află procesul de la Geneva? N-ar trebui oare să așteptăm întâi finalizarea acestui proces și ne coordonăm acțiunile cu partenerii noștri? Pun această întrebare în mod special pentru că în prezentarea domnului Batie de la Aegis, pe unul de, din slide-uri se menționa că ar fi mai bine să așteptăm ca organismul de apel al um, OMC să vină cu o hotărâre Înainte să ne pronunțăm final asupra acestei metodologii, pe de altă parte comisiei s-a spus să acționeze cât mai repede și să nu riște să pierdă ocazia. Iată așadar puncte de vedere divergente și aș vrea să aud mai multe. Mulțumesc, domnul Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu foarte multe întrebări din partea grupului meu pentru paneliști. Vreau să le mulțumesc în primul rând că au venit, dar vreau să pun o întrebare după ce am ascultat la dezbatere care mă interesează. Am putea să ne prefacem aici ca și cum noi decidem cine va fi o economie de piață și cine nu. Avem diferite interpretări ale definiției de uh, o economie de piață în diferitele părți ale lumii. Trebuie să respectăm acest lucru. Ei nu vor respecta, vor respecta dacă noi suntem de acord sau nu suntem de acord cu definiția lor. Același lucru se aplică și pe noua metodă de calcul. Aceasta înseamnă că la OMC va trebui să găsim o cale pentru ca, împreună cu statele terțe, să negociem o interpretare diferită a economiei de piață și aici vorbim despre mediu, despre ocupare, despre chestiuni sociale, uh, va trebui totuși să discutăm aceste aspecte când negociem politica comercială. Când Trump spune că Germania, din cauza bilanțului său comercial, a excedentului mai precis, va trebui să plătească taxe de pedeapsă pentru toate produsele pe care le vinde în Statele Unite, bineînțeles că interferează, de fapt, cu calculul, cu metoda de calcul a taxelor antidumping din perspectiva Statelor Unite. Trebuie să ne uităm și la situația de pe piața internă, unde piața unică, unde anumite produse din anumite state membre ale UE nu, nu se pot vinde la fel din cauza um, bilanțului comercial a diferitelor state membre, care nu este similar și pentru că aceasta duce la distorsiuni și la limitări, la uh, denaturări din punct de vedere politic, economic și al complexului acesta de politică economică. Deci vreau să pun o întrebare despre logica. Cum putem să ajungem la o legislație compatibilă, la o structură compatibilă cu OMC-ul, la o metodă de calcul care să poată să fie cu adevărat uh, eficientă, care folosește instrumente comerciale? Cum facem? Mulțumesc, domnul Buchner. Mulțumesc foarte mult, am două întrebări. Acum câteva săptămâni a venit uh, un reprezentant al biroului comercial SUA la Bruxelles. Ce a spus despre ce a spus despre progres, procesul de colaborare cu Canada, participă Uniunea Europeană la coordon, coordina, coordonarea cu uh, Canada, de exemplu. Și a doua întrebare, cum vedeți uh, punctul de vedere al curții OMC despre biodiesel? Pe mine M-ar interesa să știu dacă propunerea Comisiei este în armonie cu regulile OMC. Protocolul de aderare al Chinei la OMC folosește sau pune problema dacă criteriile economiei de piață au fost prelucrate în legislația națională. Dacă propunerea Comisiei nu este conformă cu regulile OMC, atunci avem totuși o bază a metodologiei speciale pe care, la care am renunțat. Ce facem atunci? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fielner! Thank you very much. Just to factual... Mulțumesc foarte mult. Două întrebări punctuale. În primul rând, în legătură cu cooperarea cu alte țări. E corect să spunem că Japonia nu folosește astfel de instrumente de protecție a comerțului sau cel puțin instrumentul dumping deloc. În al doilea rând, Statele Unite au nu menționează specific în legislație acest statut de economie care nu este economie de piață. Așa este? Pentru că pur și simplu nu înțeleg care este această strategie. Să așteptăm să vină OMC-ul cu o decizie. Dacă doi avocați au două păreri diferite, dar tot procesul e foarte secret și nu ni se spune nimic, atunci eu am impresia, dacă nu mă înșel, că Uniunea Europeană are trei servicii juridice care ne pot spune ce putem schimba ca să ne aliniem la normele OMC. Știu că trebuie să schimbăm ceva. Dar ce? Și dacă nu e cazul? Dacă aș lucra eu la comisie și ar trebui să aplic această legislație și aș avea cazuri noi, individuale, pe care trebuie să le stecor practic prin urechea acului. N-ar fi oare foarte, foarte greu să fac asta și să fiu încă sub umbrela legislației? Pentru că tot apar cazuri noi. Dar foarte, foarte puține, dat fiind că suntem pe teren juridic nesigur. Poate că ar fi aproape ca un fel de moratoriu asupra oricărui caz nou apărut. Încă o întrebare. Dacă se poate dovedi atunci ce se întâmplă cu toate cazurile pe care le-am avut? Cu toate cazurile individuale antidumping pe care deja s-au perceput daune conform legislației europene în vigoare. N-ar trebui oare să restituim toate aceste plăți care au fost aplicate punitiv? E pur și simplu ca și cum uh, am face un pariu, am pierde și întrebarea e dacă așa se întâmplă, oare merită? Asta e o întrebare legată de strategia asta cu hai să așteptăm și să vedem. S-ar putea să fie și costuri implicate, nu știu. Mulțumesc, spune domnul președinte, experiența mea este diferită. Dacă ai doi avocați, ai cel puțin trei păreri diferite, nu două. Înainte să dau cuvântul din nou experților, am să îl rog pe raportorul de la CESE să ne spună câteva cuvinte. Unde este? Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-a dat cuvântul și pentru că ați implicat și Comitetul Economic și Social în aceste dezbateri pe care le consider extrem de importante. Eu sunt raportor din decembrie pentru revizuirea regulamentului antidumping și uh, revizuirea antisubvenții. Uh, regulamentului antisubvenții. Am avut deja un aviz din partea noastră anul trecut pe statutul de economie de piață al Chinei, da, mai ales din cauza industriei oțelului, iar raportorul de acum a fost coraportor atunci. Așadar, există continuitate. Noi suntem pentru abordarea nouă a Comisiei, mai ales uh, pentru abordarea neutră față de țări pe care o propune. În ultimele săptămâni s-a spus deja de multe ori că se schimbă foarte mult uh, contextul uh, de politică comercială în lume. Nu e vorba aici numai de o țară în niciun caz, ci trebuie să ne gândim la perspectiva de viitor. Noi suntem de părere că um, distorsiunile de a pieței uh, trebuie să fie de asemenea abordată. Sunt dificultăți practice, dar și metoda de calcul e uh, problematică deci trebuie să încercăm uh, să ținem cont de diferențele, deci de distorsiunile în procesul de producție și de vânzare, de distribuire și după aceea și de diferențele de preț. Totuși am vorbit deja din domeniul, în domeniul juridic de mai multe ori de aceste aspecte și va trebui să rezolvăm problemele existente. Sunt cel puțin trei opinii posibile uh, având în vedere uh, expirarea secțiunii 15AI, E de aceea foarte tentant să încercăm să așteptăm în primul rând să vedem ce se va decide la OMC. Până acum, la discuțiile pe care le-am purtat noi în uh, CESE, suntem de părere că este mai bine să tratăm problema. Eu pur și simplu sunt judecător și știu cât de mult poate dura un litigiu și nu mi se pare că este ceva previzibil. Este o perioadă care nu știm când se va termina. Nu mi se pare un rezultat uh, satisfăcător pentru întreprinderile implicate să li se spună că trebuie să aștepte să vedem ce se întâmplă cu procedura. Cu toate acestea, vedem că există și riscuri uh, care sunt legate de noua abordare în noua propunere scrie de asemenea și că țările care nu sunt economii de piață trebuie să fie tăiate uh, de pe această listă. După părerea noastră, nu există consecințe practice, dar s-ar putea ca statele în cauză să mm, nu fie de acord cu noi și deci e nevoie, trebuie să facem o referire în considerente la faptul că nu vrem să le excludem de la proces uh, în general. Avem uh, și o perspectivă internațională care e foarte importantă. Dacă foarte multe state însă vor vrea să-și închidă granițele pentru supraproducția din anumite alte state, atunci nu mai există decât o singură cale către Europa, în care este deschisă. Deci aici e clar o situație problematică și avem nevoie de o cooperare mai bună la nivel internațional. La dezbaterile pe care le-am purtat în comisia noastră am discutat și despre procedura de plângeri. O ținte foarte importantă trebuie să fie, după părerea noastră, ca IMM-urile să aibă posibilitatea de acces la procedura de litigi, de plângeri. Suntem de părere că sarcina probei contează foarte mult aici și um, vrem să atragem atenția că ar putea fi util ca la state care au influență din partea statului în economie să lasă sarcina probei uh, așa cum este acum, mai ales atunci când dorim o procedură mai rapidă. După părerea noastră, este extrem de important și să avem rapoarte specifice pe țară și pe, pe branșă. Trebuie însă să devină obligatorii rapoartele să fie actualizate non-stop. Vrem să atragem atenția și că această metodă, chiar dacă suntem de acord cu ea, mai ales în legătură cu rapoartele specifice de țară, necesită mai mult personal. Deci trebuie să nu se uite că este nevoie de personal suplimentar. Dacă mergem pe această cale, e nevoie de mai multe persoane care să se ocupe de aceste probleme, pentru că altfel nu putem să le considerăm rezolvate. Și oferim, vrem să rugăm să se țină cont de problema de personal. Suntem de părere că regulamentul anti-dumping și regulamentul anti anti-subvenții nu se pot uh, moderniza fără modernizarea instrumentelor de care am vorbit înainte și anume pe care am discutat în prima parte a audierii. Am tratat foarte intens regula taxei celei mai reduse. Vedem care sunt problemele care ar putea să apară, dar vrem să atragem atenția că o epuizare a întregului evantai de dumping ar contraveni ar fi pozitiv, îmi cer scuze, pentru uh, dorința OMC-ului de a avea un nivel egal pentru multe state. Noi suntem deci pentru propunere mare, înțelegem care sunt nesiguranțele juridice, am văzut că s-a făcut referire la diferitele servicii juridice ale instituțiilor, mi se pare foarte bine și să ne gândim uh, cum putem să continuăm pe această cale. Vă mulțumesc foarte mult, atunci vreau să dau cuvântul acum ca să răspundă la întrebări. Uh, experților. Mai întâi, trei minute, vă rog, fiecare. Mai întâi, uh, dumneavoastră, vă rog. Thank you. I mean, I'm going to be... Doamna Luisa Santos, voi fi foarte succintă pentru că multe dintre întrebări nu ni se adresau nouă. În ceea ce privește criteriile, acum avem cunoscutele cinci criterii pentru a hotărâ dacă o economie este de piață sau nu. Aici nu avem o trimitere specifică, precisă la aceste criterii. Atunci când analizăm distorsiunile pe piață, în noua propunere, câteva dintre aceste criterii sunt incluse. Cât de departe ar trebui să mergem? Să ne limităm la criterii sau să, fim, uh, să mergem dincolo de ele? După cum am spus, noi încă analizăm propunerea, dar este important ca aceste criterii să existe, însă nu ar trebui să um, ne limităm doar la ele și să, ci ar trebui să avem, să analizăm și alte opțiuni pe viitor. Pentru că există practici pe care, care nu sunt înglobate în aceste criterii. Așadar, ar trebui să lărgim puțin câmpul de aplicare dacă dorim să avem o propunere ambițioasă. În concluzie, chiar dacă avem aceste cinci criterii, ele nu trebuie să ne limiteze opțiunile în viitor. Conformitatea cu OMC și dacă sau nu ar trebui să așteptăm decizia organismului de apel. Da, în mod ideal ar trebui să fie o opțiune bună, dar știm că lucrurile astea durează. Și știm că evaluarea OMC se va referi la metodologia actuală și nu la cea viitoare. Așadar, dubiile persistă. Dacă metodologia actuală va fi considerată necompatibilă, vom avea una nouă dar încă nu vom ști dacă aceasta nouă, nu vom fi 100% sigur dacă este conformă. Așadar, ar putea să ne confruntăm cu o incertitudine sau cu un vid juridic uh, mult timp. Deci ar trebui să evităm această situație de dragul companiilor noastre. Mulțumesc. Domnul Bație are cuvântul. Thank you for... Mulțumesc pentru întrebările adresate. Voi începe cu întrebarea referitoare la lista de criterii. Da, firește că putem să adăugăm câteva. Putem să le adăugăm pe cele care lipsesc uh, din lista de, la, de definire a economiei de piață. Uh, Însă trebuie să ne gândim ce spunem la în concluzia raportului, adică piața este distorsionată sau nu este. Acest lucru e cel mai important pentru noi. Ă, referitor la efectul retroactiv. În cazul OMC, aceste hotărâri nu au efect retroactiv și nu afectează ordinea juridică europeană. Am discutat asta la Aegis, ne-am uh, uitat la opiniile, la uh, jurisprudență și opinia juriștilor noștri este că singurul caz în care uh, aceste chestiuni ar putea, putea fi atacate în fața CEJ ar fi atunci când ataci o decizie care a fost adoptată de, deja, iar noua legislație implementează sancțiunea, sancțiunea OMC. Să zicem că OMC vrea să ne sancționeze și noua legislație pe care o adoptăm în urma sancțiunii este din nou considerată ilegală, așadar poți să ataci legalitatea deciziei în fața Curții de Justiție. De asemenea, există o hotărâre nouă în care s-a stabilit că nu există niciun efect uh, direct retroactiv, deci nu există impact. În ceea ce privește biodiesel, aceasta este o întrebare foarte complexă și cred că reprezentanții Comisiei pot răspunde mai bine. Cred că problema se pune referitor la măsura în care se pot face ajustări de cost. Deci nu putem să răspundem chiar la această întrebare. Apoi, incertitudinea juridică, întrebarea domnului Fielner. Cred că răspunsul meu referitor la retroactivitate se aplică și aici. mai ales pentru IMM-uri, de obicei conformitatea reprezintă o investiție. Uh, aceste întreprinderi trebuie să își reformeze toată contabilitatea și așadar noi le pregătim vreme de 2 ani. Și nu vor face această investiție dacă nu știm ce metodă de calcul se folosește. Deci pentru noi asta înseamnă incertitudine juridică, mai mult decât cauzele care ar putea să fie pe rol peste 4-5 ani. Deci cred că acesta este răspunsul meu la întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Bungenberg. So, one question was, is the vagueness an asset or... S-a vorbit despre ambiguitatea noii metodologii și procedurile de soluționare a litigilor în fața OMC. După părerea mea, noua metodologie, din cauza ambiguității, poate să fie interpretată ca fiind conformă OMC. Deci problema se reduce la aplicarea în fiecare caz în parte. Deci trebuie la fiecare caz să vedem dacă metodologia se aplică în mod corespunzător Apoi, se pare că discutăm din nou articolul 15 din protocolul de aderare a Chinei, pentru că metodologia se leagă direct de aplicabilitatea uh, protocolului. Se aplică în continuare sau nu? Pentru că dacă nu, nu ne mai putem baza pe, ce, pe situația cu țările terțe de, pe factorii de preț din țările terțe. De aceea, probabil ar trebui să așteptăm rezultatul hotărârea la apelul Chinei din decembrie. Și acest lucru, aplicabilitatea protocolului, este relevantă și pentru sarcina probei. Dacă în vreo doi ani organismul de apel spune că nu se mai aplică protocolul, atunci noi avem decizia privind biodieselul de la OMC. Dacă nu, putem să ne bazăm pe, preț, pe prețurile, factorii de preț din alte țări, din țările terțe. Trebuie să citim foarte bine această hotărâre. a fost un caz care a implicat Argentina, acesta cu biodieselul. Deci chiar e comparabil cu distorsiunile de piață din China? Deci rezultatul ar putea să fie cu totul diferit atunci când aplicăm aceste noi metode de calcul în cazurile în care avem de-a face cu economii care nu sunt de piață. După părerea mea, este foarte necesar să avem răspunsuri referitoare la felul în care interpretează OMC lucrurile. În plus, avem nevoie de soluții de calitate, de aceea am făcut uh, niște propuneri referitoare la eficacitate. Trebuie să știm ce factori pot să fie incluși în noua metodologie. Așadar, ar trebui să începem o nouă discuție cu privire la costurile sociale și de mediu. Aceste teme au mai fost discutate în această comisie, cred și atunci când a venit vorba despre regula taxei celei mai scăzute, dar și uh, factorii de preț uh, în reglementarea valorii normale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Just. Thank you. Um, I would like to um, first of all reply to uh, Mr. Chiku's uh, questions. I think Mr. Mr. Chiku, the rapporteur... Mulțumesc, am să încerc să răspund câteva, la câteva întrebări. În primul rând, întrebările raportorului. Sper că n-am înțeles greșit. Într-adevăr, da, e nevoie de timp și e nevoie să analizăm cum se cuvine toate întrebările care au fost puse. Poate m-am grăbit un pic, într-adevăr, dar vreau să răspund la observațiile făcute anterior și iată făcute încă o dată acum și să spun că Comisia nu consideră că trebuie să ne asumăm riscul de a aștepta <clears throat> decizia OMC. Avem argumente juridice puternice. Poate o să avem ghinion, dar deocamdată avem opinia fermă că nu trebuie să ne asumăm acest risc. Pe lângă asta însă s-au pus multe întrebări importante în această după-amiază și bineînțeles că trebuie să le luăm una câte una și să venim cu răspunsuri pe măsură. Bineînțeles că e nevoie de așa ceva și ne vom face timp ca să vă răspundem cum se cuvine. În ceea ce privește noul sistem, un, o altă observație a domnului Cicu. În ce măsură noul sistem va oglindi sistemul din Statele Unite? Într-adevăr, da, um, noul sistem se va apropia mult mai mult de sistemul din Statele Unite. Uh, legislația actuală menționează în mod specific China și un număr de alte țări unde se aplică o regulă diferită. Asta nu se regăsește în legislația americană. Nu vreau să par lipsit de respect, dar aș spune că pur și simplu în legislația um, americană lucrurile sunt lăsate deliberat confuze, dar asta nu împiedică să fie mai puțin eficienți. Deci, răspunsul este că noul sistem s-ar apropia foarte mult de sistemul american. Competențele și flexibilitatea pe care le va avea Comisia prin aceast, această nouă legislație. Uh, lipsa de criterii clare care s-a menționat aici. Da, într-adevăr, aveți dreptate. Și, într-adevăr, ceea ce vă cerem este să ne acordați competențe semnificative, chiar discreționare. Însă avem și motive întemeiate, pentru că mm, trebuie să acționăm în tot felul de cazuri, în tot felul de circunstanțe. Nu vreau acum să intru în criterii specifice. De aceea, propunerea include exemple, dar ne dă libertatea de a decide de la caz la caz, pe măsură ce piețele se dezvoltă. Bineînțeles că asta presupune să aveți încredere în serviciile comisiei, e nevoie de această încredere și ne vom asigura că procedura de raportare către dumneavoastră și către statele membre se va face la timp. Informațiile vor fi puse la dispoziția publicului și informațiile pot fi atacate de oricine. Deci, uh, comisia nu va acționa ca un fel de stat în stat. Apoi s-a pus întrebarea dacă distorsiunile semnificative pot acopera și chestiuni legate de dumping. E o întrebare bună. Astăzi acest lucru e imposibil, însă pe viitor, dar fiindcă aceste criterii vor fi mult mai flexibile, cred că ne va fi mai ușor să facem asta, dar totuși trebuie să avem mare grijă. Sistemul american, de exemplu, nu permite acest lucru, includerea unor astfel de situații, dar e ceva ce putem să analizăm. da, dacă din cauza lipsei drepturilor muncitorilor sau din cauza salariilor extrem de scăzute, putem avea de-a face, de fapt, cu o de- distorsiune semnificativă. Putem să avem în vedere acest tip de analiză. În acest moment ne coordonăm activitatea cu Statele Unite, chiar avem o relație extrem de apropiată. Uh, cele două sisteme evoluează împreună pentru a ne asigura că menținem legătura cu prietenii noștri americani. Cred că domnul Buchner a pus o întrebare legată de impactul din cazul legat de biocombustibil, biodiesel. Într-adevăr, e o observație importantă și a fost un caz important, dar nu putem să tragem foarte multe concluzii generale din acest caz extrem de specific. Acolo era vorba de taxe la export și aș prefera să nu tragem concluzii generale pe care să bazăm o întreagă nouă filozofie legislativă pornind de la acest caz. Deci nu putem să definim distorsiunea pe piață pornind de la un caz individual. Apoi, s-a pus o altă întrebare legată de conformitatea sau compatibilitatea cu OMC. Ă, așa cum se spune, o să traversăm podul când ajungem la el. Cred că e răspunsul cel mai simplu. Haideți să pornim de la întrebările pe care le avem acum pentru că în acest moment instrumentele pe care le avem la dispoziție sunt slabe. Uh, propunerea de față, practic, își propune să îmbunătățească propunerea anterioară, dar fără să modifice semnificativ situația în cazuri individuale. Apoi, trebuie să așteptăm, evident, și să se încheie procesul de la Geneva și dacă pe viitor va fi înaintat un alt caz în instanță împotriva legislației actuale, atunci vom vedea la momentul acela ce e de făcut. Nu cred că are să speculăm prea mult acum. Apoi, o observație legată de caracterul retroactiv a penalităților financiare. Răspunsul este nu. Nu există un astfel de caracter retroactiv. În ceea ce privește Curtea de Justiție, răspunsul nu e la fel de clar. Hotărârile de la Geneva nu au un uh, efect imediat, dar nu pot să vă dau un răspuns extrem de clar. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și dat fiind timpul se termină, nu am să dau cuvântul încă o dată raportorului, ci am să trag pur și simplu niște concluzii pentru a încheia această dezbatere extrem de interesantă. Cred că în prima rundă am văzut foarte clar care sunt exact punctele um, complicate în armonizare și cred că ele vor fi rezolvate curând iar um, în cea de-a doua parte am văzut că e nevoie să reflectăm încă, sunt multe detalii de definit. Le mulțumesc experților noștri astăzi. Uh, ne bucurăm foarte mult că ați venit aici să ne împărtășiți experiența dumneavoastră și să ne conciliați. Haideți să lucrăm împreună pentru a găsi soluția optimă pentru industrie și pentru lucrători. Vă mulțumesc tuturor!